Right, good morning everybody. We've, we've had a late start, but that's... Bună dimineața tuturor. Am început uh, mai târziu, dar se pare că tot nu e toată lumea de față. Right, the, the next item on the... Următorul punct de pe ordinea de zi este examinarea amendamentelor pentru raportul sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare. Avem 162 de amendamente și voi da cuvântul mai întâi raportorului, domnul Wang Gok. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră, umbră pentru contribuție și pentru aceste 162 uh, de amendamente, toate foarte constructive și foarte interesante pe fond, pentru că există o dezbatere foarte interesantă care îi preocupă pe economiști și pe membrii comisiei noastre prezent. Aș vrea să subliniez că raportul și discuția cu raportorii din umbră se poartă în spiritul compromisului. În acest spirit, de altfel, a fost și întocmit raportul. Și asta într-un context particular. Am discutat uh, ieri după amiază cu președintele Băncii Centrale Europene și cu președintele Eurogrup. Și cred că suntem uh, toți dornici în prezent să ajungem la un compromis în interesul Europei și în interesul popoarelor europene care se confruntă cu criza. Cred că trebuie să facem tot posibilul pentru ca instituțiile europene să găsească mijloacele de a susține redresarea economică, de a apăra modelul social european și de a se orienta spre uh, durabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Trebuie să fim ghidați de aceste valori în discuțiile ce urmează pentru a încerca să găsim amendamentele de compromis. Nu cred că este cazul să intrăm în uh, detalii astăzi, pentru că miercuri vom discuta cu raportorii din umbră, însă ca să știe și comisia, cred că vom ajunge la un compromis în jurul a patru puncte. În primul rând, amendamentele par să cadă de acord pe ideea că politicile macroeconomice trebuie să fie anticiclice, adică de îndată ce se va redresa economia, acestea să, um, um excedentele de la bugetul primar să fie afectate spre rambursarea datoriilor, alocate spre rambursarea datoriilor, și o politică anticiclică înseamnă de asemenea că în momentul în care economia încă nu este redresată, fiecare stat membru în funcție de caracteristicile specifice, să aibă spațiul de manevră necesar pentru a lua măsurile de sprijin necesare. O politică anticiclică are deci două faze. Pe de o parte, echilibrul de plină, de plină ocupare a economiei, odată economia relansată și uh, Cealaltă fază, relansare în momentul în care capacitățile de producție sunt subutilizate. Al doilea punct spre care cred că, pe care cred că vom cădea de acord se referă la evaluarea cheltuielilor fiscale. Lecturând amendamentele, ajungem la concluzia că putem fi de acord că în perioada în care, într-o perioadă în care capacitățile de producție nu sunt utilizate la 100%, rămâne evaluarea măsurilor de relansare, care este foarte importantă. Eu nu cred că trebuie să existe cheltuieli ineficace și împreună cu mulți alți, co alți colegi, cred că putem evalua eficacitatea cheltuielilor fiscale și nu toate măsurile fiscale care au fost angajate pentru a face față crizei au fost eficace. Al treilea punct de posibil acord se referă la definiția unei așa numite economii relansate, redresate. În literatura de specialitate se spune că această economie este una în care capacitățile de producție tind să fie utilizate pe deplin. Însă, în realitate, asta înseamnă o utilizare de aproximativ 85%. În prezent, uh, suntem la 70-75% în ciuda semnelor de redresare existente și Dincolo de discuția în contradictoriu referitoare la cifre și la rata posibilă de creștere, cred că un principiu pe care putem cădea de acord este că atât timp cât capacitățile de producție nu vor fi utilizate într-o măsură suficientă, trebuie să fie activă faza de relansare a politicilor anticiclice. Este sigur necesar ca excedentele de la bugetul primar să fie afectate, alocate rambursării datorilor. Un ultim punct pe care aș vrea să-l menționez legat de raport, un posibil punct de acord, dar poate că aici acordul va fi mai dificil de, de găsit, este discuția legată de criterii mi se pare necesar să ajutăm Comisia și să dăm semne piețelor financiare care speculează în prezent împotriva datorilor de stat că vorbim totuși despre finanțe publice sustenabile, durabile. În literatura de specialitate nu se vorbește și nu s-a pus nu s-a scos în evidență un criteriu de, de durabilitate, de viabilitate a finanțelor publice. Nu există acest criteriu. Aventura pentru noi este deci să găsim un astfel de criteriu, să-l definim noi și într-un context ca acesta suntem de acord că este necesară o politică anticiclică și ar trebui suplimentate criteriile din pactul de stabilitate cu alte criterii. De aceea am propus o definiție a finanțelor publice viabile pe termen lung, criteriul deficitului structural, apoi pentru a veni în completarea criteriului de deficit bugetar și, în fine, ă, criteriul ratei de îndatorare structurale, care să vină în completarea ă, criteriului ratei de îndatorare pur și simplu. Acestea sunt propunerile făcute de mine, care mi se par logice într-o abordare macroeconomică care s-ar putea numi de sinteză și sper că discuția se va purta într-adevăr în jurul acestor patru teme. Există și alte puncte problematice în contextul amendamentelor, însă dacă discutăm pe aceste patru puncte, cred că va fi o discuție constructivă. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Uh, Mulțumesc, Guna Hockmark. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi mulțumesc și raportorului. Aștept cu uh, nerăbdare ce se va întâmpla cu compromisurile. Însă vreau să subliniez că, după părerea mea, compromisurile trebuie să fie clădite pe baza mai multor amendamente eh, care vin din partea PPE-ului și din partea liberalilor. Avem opinii diferite pe niște puncte foarte importante și sper că raportorul va da dovadă de responsabilitate și că vom obține un rezultat bun avem nevoie de acest lucru, având în vedere situația cu care ne confruntăm, pentru că demersul nostru cred că va fi definitoriu pentru ocazia Europei să aibă un rol de lider economic pe piața mondială în anii care urmează. Acum un an s-a purtat o discuție foarte aprinsă când uh, vorbeam despre contracararea crizei. Majoritatea Parlamentului atunci a votat pentru strategii de ieșire din criză clare și consecvente pentru a ne asigura chiar și în timpul crizei că deținem totuși controlul finanțelor publice. Alternativa atunci era să facem față crizei cu cheltuieli și mai mari. Și vedem astăzi rezultatele acelor decizii de atunci, pentru că în statele membre în care s-a ales cea de varianta a doua, au fost probleme mari și probleme mari mai ales pentru statul social și esența sa. Atunci când comisia noastră s-a întâlnit cu prim-ministrul grec, am văzut unul dintre rezultatele lipsei de control asupra finanțelor publice. Însă știm că mai multe alte state membre au probleme mari cu deficitele și nu există amenințare mai mare decât cheltuielile sociale sau crearea de noi locuri de muncă în contextul în care finanțele publice nu sunt controlate, în momentul în care deficitul crește și datoria de stat crește. Pentru că în momentul în care crește datoria de stat, costul ratelor dobânzii crește de asemenea și se elimină astfel alte investiții și alte costuri. Răspunderea noastră acum este să ne asigurăm că rezolvăm aceste probleme legate de deficite cât mai rapid posibil. Vom fi cu toții influențați de aceste probleme, pentru că, iată, discutăm acum despre economia Greciei și asta pentru că econ, problemele economice ale Greciei influențează redresarea economică europeană. Și acest argument este valabil pentru mai multe state membre. Este bine că raportorul ne atrage atenția asupra literaturii de specialitate, dar eu aș vrea să-i amintesc raportorului că dacă sunt doi economiști într-o încăpere, probabil că vor ieși de acolo trei opinii diferite. De aceea trebuie să fim atenți la realitate. Mă bucură să aud trimiteri la domnul Keynes, la lucrările sale, însă atitudinea de astăzi, în general, este că e ușor să crești cheltuielile publice și deficitul bugetar, iar în lumea domnului Keynes era ușor și să, reduci acest, să le reduci pe acestea, însă în realitate nu e deloc ușor această teorie a dus la probleme mari în anii 70 și 80 cu efecte grave asupra ocupării forței de muncă. Aștept cu nerăbdare să ajungem împreună la niște soluții de compromis, dar acestea să se bazeze pe criteriile deja existente. Nu este cazul să definim criterii noi. Avem criteriile din pactul de stabilitate și avem am învățat din această criză că o mare greșeală pe care am făcut-o a fost că nu am respectat criteriile din pactul de stabilitate, pentru că din cauza acestei nerespectări, mai multe state membre care aveau economii foarte puternice au înregistrat deficite mari și n-au mai putut să-și controleze finanțele publice în, la apariția crizei. Avem nevoie acum să ne asigurăm că în Uniunea Europeană nu sunt state membre ale căror costuri aferente datoriei publice exclud costurile și cheltuielile sociale, cheltuielile cu asistența medicală, uh, uh, securitatea socială și că nu exclud nici investițiile în uh, industrii noi și în locuri de muncă noi. Mă tem că aceasta este o adevărată problemă. Raportorul și-a prezentat punctul de vedere, însă mă tem că deschidem uh, calea către o perioadă prea lungă de deficite mari care exclud cheturile sociale. Este un punct cât se poate de serios acesta și dacă e să ajungem la compromisuri, sper că punctul de plecare eh, va fi constituit de amendamentele propuse de grupul PP și de grupul liberalilor. Voi eh, intra bucuros în discuția pentru găsirea unor compromisuri pe această bază. Sper să se exprime clar uh, nevoia de a controla cât mai curând posibil finanțele publice și de a reduce deficitele. Aștept cu nerăbdare această discuție de mâine. Vom discuta, sigur, și despre literatura de specialitate și despre toate părerile noastre. Va fi un exercițiu intelectual interesant și un proces politic foarte important. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Um... Mulțumesc, uh, Carl Hecklund. Mulțumesc, doamnă președinte. În această dimineață o să mă adresez uh, în limba suedeză. În primul rând, vreau să mulțumesc raportorului pentru raportul său. Este clar că împărtășim aceleași uh, preocupări pentru economia publică. E adevărat că putem să abordăm această chestiune din mai multe puncte de vedere. Obiectivele însă trebuie să fie aceleași. Chiar dacă mișlacele diferă. Știu că raportorul a studiat uh, macroeconomia și cunoaște bine aceste probleme. Suntem cu toții uh, preocupați de dezechilibrele din finanțele publice și trebuie să abordăm criza economică din punct de vedere al finanțelor publice pentru a nu răutăți situația. Costurile directe uh, există împrumuturi publice care sunt atât de mari încât uh, statul social este pus sub semnul întrebării și în acest uh, caz în Europa, membrii cei mai slabi ai societății suferă cel mai mult. Cred că trebuie să aducem o serie de îmbunătățiri acestui raport. Așa cum am spus, el reprezintă un bun punct de pornire să discutăm abordarea raportorului și cred că împreună putem să găsim uh, îmbunătățiri, uh, modalități de îmbunătățire. Așa cum s-a spus, uh, Amendamentele PPE și ale grupului nostru abordează problema din diferite puncte de vedere. Cred că trebuie să ne gândim la structura demografică din Europa, care reprezintă o provocare majoră. Ea se îmbină cu faptul că avem nevoie de o bază viabilă a economiei noastre, avem nevoie de măsuri restringente. Cred că Grecia este un exemplu foarte bun în acest sens. Trebuie să încercăm să reechilibrăm lucrurile. și nu pentru că acolo uh, clima prezintă probleme, ci trebuie să menținem această abordare a statului social în ceea ce privește indicatorii pentru a spune când este economia uh, într-o stare de echilibru. Cred că asta nu este preocuparea noastră majoră acum. dacă dispunem sau nu de indicatori uh, care să indice dacă economia este într-o stare bună, nu cred că asta trebuie să ne preocupe acum. Cred că cel mai important lucru este să garantăm durabilitatea uh, în Europa pe termen lung. Pactul de stabilitate și creștere arată că trebuie să să cădem de acord, așa cum am făcut, asupra finanțelor publice în Europa. Și atunci au început să meargă lucrurile nu tocmai bine. S-a menționat și strategia pentru 2020 în acest raport. Sigur, este un instrument uh, bun dar pentru a continua avem nevoie de măsuri concrete. Și trebuie să avem curajul să căutăm, să încercăm să găsim aceste strategii de ieșire din criză. În ceea ce privește strategiile de ieșire, avem un uh, amendament comun. Însă așteptăm să purtăm discuții constructive cu raportorul începând de mâine și sunt uh, convins că vom găsi modalități de uh, a avea un raport al acestei comisii care să ne permită să ieșim din această situație grea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Sven Gigaut! Nu am prezentat uh, amendamente pentru că nu uh, am uh, găsit uh, modalitățile cele mai bune de a o face, cred că avem o situație interesantă. Pe de o parte, avem grupuri și persoane care spun, iată, asta este problema, datoria publică este prea mare și dau motivele pentru care aceasta este prea mare. Apoi raportorul spune, da, vă plângeți de asta, dar nu ne dați niște criterii raționale. Care este nivelul potrivit? Și raportorul a spus că nu există astfel de criterii obiective. Sigur că există literatură pe această temă, să ceea ce a schimbat uh, Uh, dezbaterea este literatura de specialitate privind contabilitatea generațională. Știu că în acest tip de contabilitate nu te uiți numai la nivelul deficitului public, dar și ceea ce s-a făcut cu el, dacă a fost investit sau dacă uh, a fost uh, înglobat în cheltuieli curente. Și este crucial în legătură cu argumentele care au fost uh, prezentate aici este ce s-a întâmplat cu banii. Dacă există o rată scăzută a investiției și există acest deficit, atunci chiar avem o problemă. Din păcate, aceasta este situația în care ne aflăm. Și cred că există criterii obiective, avem o problemă cu uh, datoria mare și un deficit mare, însă în afară de asta aș vrea să spun că cel puțin amendamentul 67, dacă îl citiți în versiunea în limba germană, el uh, este destul de uh, ciudat. Cel puțin faptul că avem nevoie de alternative și de soluții pentru a crește rata natalității Uh, pentru mine există niște soluții evidente la asta, dar uh, amendamentul uh, este formulat destul de ciudat și cred că fie formularea, fie versiunea în limba germană ar trebui regândite. Bine. Asaia. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului și vreau să-mi exprim acordul cu colegii din uh, Nord, domnul Haglund din uh, Finlanda și domnul Hockmark din Suedia. Vreau să-mi exprim acordul cu ceea ce au spus în legătură cu deficitele structurale Uh, în finanțele publice din anumite state membre. Efectele demografiei și a îmbătrânirei uh, populației populației se pare că sunt de la 5 până la 20% uh, mai uh, mari decât cele ale crizei financiare. Potrivit Ministerului Finanțelor din Suedia, din Finlanda, există o Uh, modalitate de a aborda deficitul de 5,5% al acestei uh, țări. Uh, o posibilitate de a micșora acest deficit ar fi ca vârsta pensionării să fie uh, extinsă cu uh, 3 ani și nu cu 2. În plus, dacă rata natalității ar crește de la 1,8 copii uh, la 2,3 copii pe fiecare uh, femeie din Finlanda, aceasta pe termen lung ar avea un efect pozitiv. Pe termen lung, emigrația este un nou factor care, sau un alt factor care poate să ducă la creșterea PIB. Prin urmare, cred că aceste probleme structurale din finanțele publice trebuie mai mult evidențiate în acest raport. Nu este suficient să spunem că prin preluarea mai multor uh, datorii putem uh, să uh, abordăm această chestiune a deficitului. Pervanș Perez. Mulțumesc în această etapă și în momentul în care amendamentele de compromis sunt pe cale de a fi elaborate, aș vrea să fac două remarci. Prima, în legătură cu viabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Cred că există o miză pentru noi și anume să învățăm puțin din propria experiență. În această criză uh, am spus uh, totul și nimic S-a spus că noi nu vom intra în criză când Statele Unite erau în criză și lucrurile s-au dovedit a fi mai grele decât asta. Însă ceea ce ne-a servit drept uh, plasă de securitate, ceea, uh, ceea ce a uh, justificat strategiile sau lipsa acestora în momentul în care în China erau astfel de strategii, au fost uh, ceea ce numim uh, stabilizatori uh, automați. În anumite amendamente întrezăresc riscul de a fragiliza acest mecanism, fără a ști însă cu ce îl înlocuim, dacă îl înlocuim cu ceva mai eficient. Pentru că virtutea finanțelor publice uh, nu creează dinamică pozitivă și nu este suficientă Uniunii Europene pentru a asigura competitivitatea acesteia și locul său în uh, concurența internațională. Amendamentele care vor, uh, re, vor veni de la uh, Comisia uh, Ocuparea Forței de Muncă ne vor servi și ele. Cred că trebuie să uh, vedem care este starea finanțelor publice și să vedem uh, care este modelul uh, social și cum îl uh, înglobăm. Alminter, lucrurile mi se par periculoase pentru viabilitatea pe termen lung. cred că la un moment dat va trebui să discutăm uh, foarte liniștit uh, și cu seninătate toate aceste chestiuni. Să ne amintim de experiența noastră. Pactul de stabilitate, să ne reamintim, a fost uh, corectat în 2005 pentru a introduce două reforme majore. Prima, brațul sau componenta prevenire a pactului și apoi Uh, ținerea uh, sau luarea în considerare uh, în mai mare măsură a componentei datorii într-o manieră mai echilibrată. Acum toată lumea s-a felicitat pentru revizuirea pactului și comisarul care s-a ocupat de revizuirea sau girat această revizuire la vremea respectivă, a fost felicitat pentru asta. Există însă un moment în care trebuie să privim lucrurile în față și să vedem că pentru statele membre care își mențin competența principală în materie economică, caracterul represiv nu funcționează. Mai întâi pentru că uh, există o reținere din partea statelor de a mobiliza acest caracter represiv, pentru că e greu să începi să tragi la răspundere o țară, iar statele nu au acest apetit, această apetență să desfășoare aceste strategii dacă nu li se spune acest lucru. Și un, una dintre uh, datele importante din zona euro este că uh, violența piețelor funcționează cu întârziere. Cei care au elaborat tratatul de la Maastricht au fost naivi și au subestimat această reîntoarcere a perversității, a caracterului pervers al piețelor. Deci, întrebarea pe care trebuie să ne opunem este de ce instrument avem nevoie pentru ca lucrurile să funcționeze? Eu vreau să purtăm această discuție. Cred că bilanțul pactului nu ne permite să spunem că este metoda bună. Este metoda bună pentru că trebuie să menținem obiectivele uh, stabilității. Sigur, nimeni nu poate să renunțe la obiectivul uh, stabilității, însă trebuie să avem o situație în care toată lumea să aibă de câștigat. Dar asta nu este uh, singura uh, funcție uh, a pactului de stabilitate. Nu este suficient să impui sancțiuni statelor membre, ci trebuie să le îndemn să meargă și să mănânce ceva european. Asta am uh, vrut să spun uh, în legătură cu pactul de stabilitate și rolul său în această discuție. Mulțumesc foarte mult, domnul Feio. Sire, Domnul Feio. Doamna președinte, în primul rând uh, aș dori să felicit pe domnul raportor pentru activitatea sa și pentru că a reușit prin acest raport să avem discuții cu caracter politic. Eu, ca deputat PPE, vreau să spun că sunt de acord cu declarațiile făcute de domnul Ockmark și aș dori să subliniez una dintre ele. Acum putem să avem discuții și să avem la dispoziție opțiuni politice. Avem uh, criterii economice relevante, bineînțeles, dar uh, în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere economică, ar trebui să analizăm cele două părți componente ale sale. Și pe noi ne îngrijorează aici deci, stabilitatea, este foarte, este foarte normal și poate că pierdem din vedere partea de creștere economică. În ceea ce privește aplicarea acestuia, Pot să vă dau uh, exemplul țării mele, Portugalia, unde s-a discutat uh, foarte mult chestiunea deficitului și s-a uitat uh, chestiunea îndatorării publice. Iar rezultatele sunt foarte îngrijorătoare aici. Fie că este vorba de ratele dobânzii, fie că este vorba de creșterea impozitelor pe viitor, fiindcă cineva trebuie să scoate banii din buzunar. Și trebuie să ne întrebăm unde sunt acești bani, unde se duc banii proveniți din îndatorarea publică. Trebuie să ne gândim la modul în care percepem noi statul social european, trebuie să ne gândim la funcțiile pe care trebuie să le desfășoare acest stat social și trebuie să ne gândim la eficiența cu care sunt utilizați acești bani. Și aici trebuie să, să avem opțiuni politice, fiindcă astăzi avem o problemă privind siguranța socială. Avem o problemă foarte gravă în ceea ce privește situația demografică și curba demografică este în Europa acum într-o situație inversă și trebuie să fie schimbată. Iată de ce am înaintat unele amendamente în acest sens. Trebuie să înțelegem care sunt cele mai uh, bune practici uh, în ceea ce privește controlul cheltuielilor publice, mai ales a celor uh, excesive, un sistem care trebuie să se aplice tuturor statelor membre. Avem nevoie de o analiză a situației de până acum. În momentul în care avem strategii de exit, după mine, nu putem să abandonăm prematur aceste strategii, dar nici nu putem să le permitem să depășească ceea ce este necesar uh, statelor și ceea ce este uh, justificabil. În ceea ce privește indicatorii uh, economiei redresate și aici trebuie să avem criterii de flexibilitate. Situația diferă de la un stat la altul și nu putem să fim rigizi în ceea ce privește când vorbim despre finalul crizei. O politică pe care o uităm adesea o reprezintă politica fiscală. Ne gândim adesea la competitivitatea politicii noastre fiscale între statele Uniunii Europene, dar ar trebui să ne gândim și la această competitivitate față de state terțe din afara Uniunii Europene și să creăm condiții pentru a exista o creștere adevărată a economiei europene. Eu cred că în viitor avem nevoie de solidaritate, de stabilitate și de această idee de creștere care trebuie să fie din ce în ce mai evidențiată. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Bullman. Mulțumesc, domnul Bullman. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vorbesc uh, despre rapoartele macroeconomice și modul în care ne-am ocupat de ele în situația actuală. Eu sunt membru al acestei comisii din 99, iată, de ceva vreme, și știu că în această comisie situația este chiar mai drastică decât în cercurile economice. Toată lumea Uh, consideră că are dreptate, iar în ultimul timp, uh, în această comisie, majoritatea a considerat că statul uh, nu ar trebui să facă niciodată greșeala de a se implica în ciclurile economice printr-o acțiune de reglementare și că nivelul de îndatorare pe PIB era prea ridicat. Aceasta era părerea majoritară în această comisie, în Parlamentul European, dar poziția s-a schimbat în momentul în care aceleași forțe politice, fie că în momentul în care se aflau la guvernare, au naționalizat băncile în această perioadă de criză economică, iar în acest fel um, s-au asigurat că cetățenii, contribuabilii, vor trebui să sprijine financiar aceste măsuri de salvare a băncilor. Deci voiau să se folosească de banii contribuabililor pentru a salva băncile. Aceasta este situația la ora actuală. Majoritatea trezoreriilor sunt supraîndatorate. Aceasta este situația actualmente. Statele sunt înglodate în datorii și nu mai știu cum să facă față oricare ar fi culoarea politică, așa stau lucrurile. Ce ar trebui să facă comisia noastră în această situație? Haideți să nu mai um, insistăm din nou că avem dreptate, ci să punem uh, întrebări critice. Ar trebui să ne oferim dreptul de a fi mai incomozi, să arătăm cu degetul uh, să nu arătăm cu degetul vinovații, ci să încercăm să găsim un compromis potrivit. Cum am spus, uh, trebuie să punem întrebări critice, întrebări incomode, poate, și să revizuim uh, rolul pe care îl joacă statul. Fiindcă la ora actuală nimeni nu cere statului să statelor să rezolve criza. Noi discutăm gradul de implicare a statului și metodele folosite. Ar fi bine să avem un raport critic, inovator, care să se bucure de o majoritate echilibrată pentru ca Comisia Econ să poată pune mai multe întrebări și nu numai să ofere răspunsuri. Mulțumesc foarte mult! Vielen Dank. Ähm, Äh, nur ganz kurz eine Anmerkung. Domnul Klintz, mulțumesc foarte mult. Eu nu, sunt, nu am fost uh, raportor din umbră, deci nu m-am ocupat prea mult de acest subiect, uh, dar uh, această chestiune ne interesează pe toți. Este vorba de implicarea statului și datoria publică. Știm foarte bine că fără creștere economică nu putem să corectăm situația din domeniul finanțelor publice. Chiar dacă reușim să atingem obiectivul de creștere, în situația bugetară actuală tot nu va fi suficient. Nu vom reuși să ne armonizăm bugetele în conformitate cu criteriile de la Maastricht. Deci nu mai este vorba numai de creștere economică. Acum uh, trebuie să analizăm critic uh, cheltuielile noastre și cred că toate statele membre trebuie să întreprindă această acțiune. În țara mea, pentru exercițiul bugetar 2010, plătim 50% pe piața muncii și uh, acest lucru nu este uh, viabil pe termen lung. Să vedem ce putem schimba. Sunt de acord cu ce a spus domnul Giggle. Într-adevăr, uh, trebuie să fim gata să acceptăm uh, deficiturile, deficitele din când în când. Dar trebuie să ne asigurăm că în momentul în care se întâmplă acest lucru, investim uh, într-adevăr în creștere și durabilitate pe viitor fiindcă dacă ne îndatorăm doar pentru a finanța cheltuieli de consum și nu investiții, nu facem decât să înrăutățim lucrurile. Trebuie să regândim toate aceste aspecte. Uh, Mulțumesc. Domnul Sicluna are cuvântul acum. Vreau să vă spun că ceasul acesta e cu 5 minute în urmă și celălalt e cu 4 minute în urmă, ca să știți domnul Sicluna. Mulțumesc, doamnă președinte. Majoritatea respectăm legea, nu neapărat pentru că în fiecare zi verificăm legislația ca să o respectăm, ci pentru că este o chestiune de bun simț. Și aici, în ceea ce privește durabilitatea pe termen lung, trebuie să subliniem uh, bunele practici și buna gestionare. Viabilitatea finanțelor publice este atât de bună um, ca cea a elementelor ce o alcătuiesc. Avem nevoie de impozitare indirectă și directă bună și aici există um, schimb de bune practici. Același lucru este valabil pentru învățământ, sănătate, siguranța socială și pensii. Iar apoi există și chestiunile instituționale, cum ar fi transparența, răspunderea și bunele practici astfel încât uh, nu cred uh, că regulile vor uh, rezolva ceva. Regulile există pentru uh, extreme, pentru uh, margine. Este adevărat că guvernele sunt confruntate cu presiuni, fiindcă în țările democrate există tot timpul presiune pentru um, fiscalitate redusă și cheltuieli sporite. Însă majoritatea statelor membre vor să vadă care sunt cele mai bune practici, ce fac celelalte state și amendamentele înaintate nu ar trebui să, să teacă din vedere această chestiune. La ora actuală, metoda de coordonare nu este la modă din cauza situației de criză și problemele cu care se confruntă unele state membre. Cu toate acestea, nu cred că ar trebui să o pierdem din vedere. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Ultimul nostru vorbitor a fost domnul Sicluna. Dau acum cuvântul domnului raportor. Patru minute. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îi asigur pe colegii mei raportori din umbră și mai precis de la PPE că în introducerea mea am vrut să am ca punct de plecare amendamentele dumneavoastră și uh, primele puncte de acord pe care le-am subliniat uh, erau ca urmare a unei lecturi foarte atente a propunerilor dumneavoastră. Într-adevăr, putem să cădem uh, la un acord asupra nevoii unor politici contraciclice, anticiclice și Aici eu uh, m-am referit la ce ați spus dumneavoastră, considerând că uh, trebuie să afectăm uh, excedentul bugetar primar în îndatoririi, ceea ce înseamnă, asta la, în vârful ciclului, ceea ce înseamnă că în josul ciclului, în momentul în care economia are un randament foarte slab, trebuie să folosim acești stabilizatori automatici, cum a spus Pervanș Berez. Și Keynes spunea același lucru. Și Keynes și Otmar, că iată își dau mâna aici, am putea să găsim uh, poate elemente de compromis. Deci. A doua chestiune unde am putea să ajungem la un acord uh, este evaluarea cheltuielilor fiscale. Și aici uh, mai mulți vorbitori de toate culorile politice au vorbit despre nevoia de a, a nu exista irosire aici și uh, evaluarea fiscală aici și cred că ne poate aduce la un acord. criteriile. Eu nu am venit la Parlamentul European pentru a face teorie, ci politică. În ceea ce privește criteriile, vreau să vă spun că această dezbatere nu este una teoretică, este până la urmă o dezbatere, o dezbatere politică. Când vorbeam despre nevoia de a completa criteriile pactului de stabilitate, nu este vorba de a pune sub semnul întrebării acest pact. Eu am respectat foaia de parcurs care mi s-a dat și respect pactul de stabilitate revizuit în 2005. În, amendamente nimeni nu uh, contestă cadrul de revizuire din 2005 al pactului. Deci aici uh, putem să ajungem la un acord dar când spun că trebuie să completăm criteriile actuale, care sunt foarte vagi, vă reamintesc că au fost definite în anii 80, luând uh, fără niciun fel de referire uh, mai riguroasă decât situația din statele membre de atunci. Deci aici nu este uh, vorba despre niciun fel de acțiune represivă pentru că nu funcționează. Nimeni nu reușește la ora actuală să respecte pactul de stabilitate și creștere. Adevărata problemă la ora actuală este mesajul pe care îl transmitem piețelor financiare în contextul în care recunoaștem cu toții că piețele financiare au evaluat prost riscurile uh, asociate unor active în situația de criză și că poate acum au supraevaluat uh, riscurile uh, asociate uh, datoriei de stat. Dacă lăsăm deoparte Grecia, nu știu nici dacă Spania a avut un comportament virtuos în ultimii ani, iar uh, piețele acum speculează împotriva Spaniei. Care este mesajul pe care îl transmitem piețelor, agențiilor de rating? Acesta este dezbaterea pe care doresc să o o pornesc aici, nu, doresc, nu cred că o putem termina acum, dar care este mesajul pe care îl transmitem piețelor pentru a arăta că situația finanțelor publice nu este atât de gravă um, în josul ciclului, fiindcă acum ne aflăm în această uh, în această perioadă, acum când capacitatea de producție este folosită în, cap- în măsură de 70%, deci avem la ora actuală o problemă de cerere insuficientă în Europa, dar această discuție o vom continua miercuri, mult mai erotnică și vă mulțumesc încă o dată pentru remarcele dumneavoastră foarte constructive. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Calendarul nostru este următorul. Vom uh, vota pe 27 aprilie în comisie. Și asta pentru a putea ajunge în plenară în luna mai și pentru a fi gata pentru Consiliul uh, European din iunie. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. O să ies puțin să-l aduc pe domnul Constanțiu. I've lost my hammer. Okay, everybody, thank you very much. Um, Mulțumesc tuturor. Trecem mai departe la schimbul de opinii cu candidatul pentru funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene, domnul Victor Constanțiu. Domnia sa ne va face o prezentare de 15 minute, după care vom trece la întrebări și răspunsuri în uh, sistemul folosit pentru dialogul monetar. În mod normal, uh, deja ar trebui să aveți în fața dumneavoastră lista cu ordinea întrebărilor. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului Constanțiu. Mulțumesc, domnul președinte. Este o onoare pentru mine să mă înfățișez în fața comisiei dumneavoastră pentru această audiere care face parte din procesul de nominalizare a mea la postul de vicepreședinte al BCE. Când uh, am apărut în fața comisiei dumneavoastră pentru un schimb uh, informal de opinii, am avut ocazia de a face un rezumat în prezentarea introductivă al pozițiilor mele cu privire la probleme importante legate de politicile monetare. Atunci mi-am exprimat părerile cu privire la natura mandatului BCE, cu privire la sensul celor de-al doilea obiectiv, așa cum apare în tratat, cu privire la punctele principale ale strategiei noastre monetare, cu privire la rolul stabilității financiare și prețurile activelor în politica monetară și, în fine, am uh, prezentat o evaluare a riscurilor inflaționiste în situația prezentă. Nu am intenția să mă refer la aceste subiecte în prezentarea de astăzi, însă având în vedere cât de importante sunt, v-aș sugera ca textul meu de prezentare introductivă de la sesiunea informală să fie anexat la procesul verbal de astăzi. Astăzi aș vrea să mă concentrez uh, la început pe aspecte legate de reglementare și stabilitate financiară. După cum spuneam data trecută, nevoia de a evita perturbările funcționării corecte a sistemului financiar se leagă și de politica monetară. E o problemă care nu poate fi ignorată de către băncile centrale, pentru că instituțiile financiare sunt esențiale pentru economie și pentru transmiterea politicii monetare înseși. Criza recentă este un exemplu al uh, turbulențelor masive pe care le poate crea sectorul financiar, cu consecințe devastatoare asupra economiei. Trebuie să fim conștienți de faptul că sunt uh, lecții importante ce trebuie învățate din această perioadă de criză. În primul rând că sectorul financiar nu se echilibrează și nu se corectează singur. În al doilea rând, un uh, sector financiar necontrolat poate să genereze singur crize. În al treilea rând, perioade uh, prelungite de uh, creștere mare ale creditelor sau datoriilor generează o explozie a prețurilor activelor care întotdeauna duc la criză. În al patrulea rând, o inflație scăzută pe piața bunurilor și serviciilor nu este uh, suficientă pentru a garanta stabilitatea financiară. Societatea a învățat și a uitat aceste lecții, aceste învățăminte de multe ori pe, în istorie. Comportamentul eronat al instituțiilor financiare mari, uh, lipsa de reglementare și stimulentele perverse uh, au creat de data aceasta furtuna perfectă care va continua mult timp să cauzeze o creștere redusă și o slabă ocupare a forței de muncă. Întrebarea acum este următoarea. Putem să creăm instrumentele și instituțiile necesare pentru a îmblânzi excesul de, finan- de probleme financiare fără a pune în pericol rolul atât de important un punct de vedere optimist s-ar putea baza pe o evaluare pozitivă a tuturor soluțiilor care s-au propus uh, în mai multe rapoarte și propuneri pe care le-am primit, dintre care multe au fost adoptate sub formă de proiecte legislative care sunt acum dezbătute. Aș vrea să vă prezint câteva dintre aceste uh, propuneri cu scurte comentarii, pentru că multe dintre ele sunt bine cunoscute dumneavoastră. Eu aș vrea să vă spun uh, cât de importante le consider eu, și mai târziu mă voi concentra pe câteva dintre ele care cred eu că nu au uh, primit uh, atenția cuvenită. În primul rând, legat de crearea unei uh, responsabilități macroprudențiale atribuite explicit unei instituții existente sau nou create. Este un punct foarte important pentru că din criză am aflat că microsupravegherea nu este suficientă atunci când riscurile provin din situația generală a economiei sau a piețelor financiare. Rămân totuși îndoiel legate de competențele precise și instrumentele precise pe care le-ar putea primi aceste instituții care au acest nou rol. În al doilea rând, introducerea de noi standarde în uh, funcție de propunerile Comitetului de la Basel, apoi reducerea prociclicității printr-un sistem de rezerve de capital sau mm, prevederi dinamice. Legat de prima metodă, capitalul necesar ar trebui să crească în anii buni, în momentul în care împrumuturile, pierderile din împrumuturi sunt scăzute, creându-se astfel niște rezerve de capital. Eu unul prefer niște, prefer niște prevederi dinamice, însă orice metodă este preferabilă situației existente. Al patrulea punct, unul încă nu pe deplin analizat în propunerile dezbătute, se referă la corectarea uh, Uh, tendinței prociclice ale standardelor de contabilitate actuale, care permit, pro, permite profiturilor să fie crescute în perioade de explozie de preț ale al activelor și să se exagereze profiturile scăzute în perioade proaste prin efectul uh, pierderilor de capital neconcretizate. Pe lângă modificările standardelor ca să permită un tratament mai flexibil al prețurilor activelor, este și nevoia să introducem conceptul de rezervă ciclică economică în conformitate cu analiza Turner, calculată um, ca și la punctul 3 pentru a pune deoparte profitul în perioade bune pentru a reduce pierderile în um, perioade de uh, criză economică. Este necesar să se modifice rapoartele contabile pentru a evita situația în care câștigurile neconcretizate influențează prețurile acțiunilor și comportamentul ulterior al instituțiilor financiare. Apoi, introducerea unei rate maximă absolute a efectului de pârghie, apoi uh, introducerea de noi reglementări legate de rata lichidității, um, împiedicarea dezvoltării unui sector bancar din umbră, Apoi punctul 8, reglementări mai ferme uh, de securitizare pentru ca acest proces să nu fie folosit în mod greșit. Ceea ce s-a întâmplat cu obligațiunile ipotecare subprime, cu CDO-urile, cu swap-urile pe riscul de credit a fost îngrozitor și nu trebuie să se repete. Punctul 9. Nici acesta nu a fost analizat pe deplin. Reducerea bazării pe rapoartele agențiilor de rating care au contribuit la prociclicitatea sectorului financiar și au jucat un rol negativ la criza subprime. Înregistrarea și monitorizarea acestor activități și eliminarea conflictelor de interese nu poate fi, s-ar putea să nu fie suficientă pentru a corecta performanța acestor agenții de rating. 10. Introducerea de principii noi legate de gestionarea riscurilor și de principiile de remunerare pentru a corecta acțiunea și influența stimulatorilor perverse. Cu excepția punctelor 4 și 9, majoritatea acestor aspecte legate de un nou mediu de reglementare sunt dezvoltate de instituțiile Uniunii Europene sau de Comitetul de la Basel, în baza unor uh, principii directoare generale întocmite de Consiliul pentru Stabilitate Financiară și aprobate de G20. S-ar părea, deci, că s-a mers în direcția cea bună pentru a se crea un sistem financiar mai rezistent și mai eficient. Însă, am câteva comentarii legate de patru aspecte care mie mi se par mai importante sau care nu, sunt, care nu primesc suficientă atenție. Primul punct se referă la evaluarea situației Ehm, la evaluarea dacă noile reguli sunt suficiente pentru a preveni excesele de finanță și mai ales dacă funcția macroprudențială este aplicată corect și eficient pentru acest scop. Răspunsul meu tinde să fie da, pentru că instrumente cum ar fi rata efectului de pârghie brută, tampoanele de capital, ratele de lichiditate și uh, uh, utilizarea discreționară a pilonului 2 s-ar putea să fie suficientă. Instrumentele necesare care uh, rămân se leagă de problema prea mare pentru a da faliment, la care mă refer în cele de mai jos. Legat de politica macroprudențială, se pare că toate țările, instituțiile respective nu vor face altceva decât să tragă semnale de alarmă și să facă recomandări. În Europa, componenta propusă a CERS, cu includerea Comisiei și a celor trei autorități europene de supraveghere, ar trebui să asigure că aceasta nu este de fapt o problemă, garantându-se coordonarea între nivelul micro și macro. Întregul uh, eșafodaj s-ar putea să funcționeze destul de bine și noi putem deci spera că funcția macroprudențială nu va fi redusă doar la predici, regrete și semnale de alarmă. Am urmărit cu mare interes discuția de la comitet legată de CERS și dacă îmi dați voie, aș vrea să subliniez două puncte pe care eu le consider foarte importante pentru funcționarea eficientă a noii entități. Prima se referă la nevoia ca Comitetul de Coordonare să reflecte în mod adecvat componența Consiliului General pentru a evita tensiunile nenecesare. A doua se referă la importanța păstrării compoziției uh, propuse, componenței propuse a comitetului consultativ, pentru că rolul acestuia va fi să pregătească lucrările Consiliului General și ar fi mai eficient dacă ar fi compus din persoane care lucrează în aceste instituții, care se ocupă de reglementare și supraveghere un comitet științific, dacă este considerat uh, necesar, poate fi adăugat ulterior fără a elimina elementul pregătitor al activității Consiliului General. Al doilea comentariu se leagă de domeniul instrumentelor uh, financiare derivate, mai ales comerțul cu swapurile pe riscul de credit. Aceste swapuri pe riscul de credit au stat în însăși, însuși miezul crizei sunt produse obscure, sunt tranzacționate extrabursier și uh, primele mm, despre care se vorbește atâta nu, sunt pre, nu reprezintă prețul tranzacțiilor reale, ci doar cotații trimise către o firmă privată care a început să publice indexul în 2001. Nu se știe exact cum se ajunge la acest index, însă protagoniștii care trimis, trimit aceste cotații nu sunt cunoscuți și uh, instituțiile care dau aceste cotații nu sunt obligate să facă tranzacții la aceste nivel. Myron Scholz, uh, profesor de la Universitatea Chicago și uh, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, coautor al formulei Black-Scholes pentru uh, prețurile la opțiuni, a spus anul trecut, soluția este să inflamăm sau să renunțăm cu totul la piața extrabursieră, uh, la um, swapurile pe riscul de credit și la alte produse cu această structură și să o luăm de la capăt. Trebuie să ne gândim serios la posibilitatea interzicerii acestui tip de vânzări pentru aceste instrumente și să le permitem doar instituțiilor care contribuie la formarea pieții să facă astfel de tranzacții, ca, doar ca activitate speculativă în momentul în care au deja tranzacții cu agenți care au un interes asigurabil. The third al treilea aspect la care vreau să mă uh, refer, uh, refer este problema prea mari ca să dea faliment. Existența unor instituții financiare mari, uh, a căror, al căror faliment este de nepermis, creează o problemă mare de risc moral, care poate să ducă la un comportament necorespunzător riscant. Este o problemă grea și nu există încă un consens internațional în legătură cu abordarea acestei probleme problema devine și mai uh, uh, gravă cu o creșterea, uh, cu amplificarea situației instituțiilor în criză. Ar trebui adoptată o soluție trebuie să facă o distinție între băncile de utilități și de investiții mă uit la ceas și uh, vă spun că există o listă de propuneri care au fost uh, făcute. Unele dintre acestea sunt uh, analizate și se pregătesc niște texte juridice în acest sens. Nu o să parcurg această listă, ea se regăsește în declarațiile mele, însă Cred că utilizarea acestor instrumente care nu se exclud reciproc este necesară pentru a aborda această problemă cerințele de capital mai mari, primele de asigurări și crearea unei regim special de vânzare a activelor care dau unei instituții asemenea fidicului american competența de a vinde și de a lichida. În unele propuneri, competențe speciale includ posibilitatea transformării obligatorii a obligațiunilor în capital pentru a recapitaliza instituția. Instituția care răspunde de acest rol va trebui să aibă acces la un fond de restructurare sau de vânzare activelor. Elementele acestor uh, cinci tipuri de măsuri pot să fie văzute în propuneri legislative. A patra uh, problemă care nu este încă analizată se referă la uh, rezolvarea crizei instituțiilor transfrontaliere din Uniunea Europeană, crearea unor colegii de supraveghetori și posibilul rol uh, al ESA ca mediator va, își va duce contribuția la soluții coordonate ale problemei. Principalul obstacol îl constituie împărțirea costurilor atunci când se încearcă rezolvarea crizei. Uh, așa cum am spus uh, la răspunsul uh, din chestionar, după părerea mea, orice mișcare potențială către o arhitectură de supraveghere mai integrată în Europa va trebui să fie precedată de instituirea unei plase de siguranță europene. Um, Comisia a făcut lucruri bune în această privire și uh, anunțul făcut vineri de uh, comisarul Barnier merge în această direcție și acest lucru este foarte important. Un ultim gând în legătură cu impactul general al acestor reforme de reglementare preconizate. Unii comentatori au criticat faptul că toate măsurile ar putea, de fapt, uh, să ducă la o sufocare a activităților instituțiilor financiare. Având în vedere uh, criza financiară și gravitatea acesteia, cred că nu este nicio exagerare să se re-reglementeze eforturile uh, care au fost uh, făcute o implementare a tuturor măsurilor, în special a celor legate de cerințele de capital mai mari, ar putea să ducă la restricții de furnizare a creditelor care sunt în detrimentul redresării economice. Acest lucru înseamnă că toate autoritățile trebuie să fie hotărâte și să aibă mintea clară în legătură cu conținutul reformelor, pentru că trebuie să fie înțelepte și prudente în uh, aprecierea momentului în care trebuie puse în aplicare. O să trecem la întrebări imediat, însă înainte de acestea, uh, vă rog, asistenții trebuie să rămână pe locurile care sunt uh, marcate uh, locuri pentru asistenți, nu trebuie să se așeze lângă membrii cărora le sunt asistenți Hans Peter Martin și doamna Dati sunt rugați uh, să se așeze la locul lor. Nu sunteți domnul Bowles. O să continuăm după ce v-ați reluat locurile. Dacă aveți lucruri de discutat, altele decât cele de aici, puteți să o faceți afară. Mulțumesc. Prima întrebare se, uh, este al Jean-Paul Gauzes. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule. Ați uh, făcut uh, niște precizări foarte importante, însă vreau să vă pun trei întrebări. În prima, în funcția actuală, care este, cum apreciați acțiunile BCE Uh, pe durata crizei care, din păcate, nu s-a încheiat. Apoi, în ceea ce privește arhitectura de supraveghere, cunoașteți divergențele care există între Consiliul ECOFIN și Parlament în acest sens. Aș vrea să știu ce părere aveți pe această temă și apoi ați vorbit despre agențiile de rating, spunând că regulamentul este insuficient. Aș dori să știu cum ar trebui uh, îmbunătățit acest regulament. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește rolul pe care l-a jucat și îl joacă BCE uh, în timpul crizei, cred că toată lumea a apreciat favorabil tot ceea ce s-a făcut, uh, toate comentariile chiar și ale celor care de obicei sunt ostili BCE-ului, toate aceste comentarii au fost favorabile. Ceea ce o bancă centrală poate să facă într-o situație asemănătoare sunt de fapt două lucruri. Primul, să furnizeze lichidități sistemului financiar pentru a îl ajuta să treacă de să depășească situația creată de piețele monetare, în mod deosebit, care au încetat să funcționeze, așa după cum știți, făcut uh, într-o manieră foarte generoasă și activă, aș spune chiar agresivă. În al doilea rând, dacă se justifică într-adevăr, trebuie să se schimbe politica monetară și să avem uh, o, o politică Uh, pe măsură care să vină uh, în uh, să fie corespunzător. Asta am făcut când au dat, a dat faliment banca Lehman Brothers și când primul obiectiv definit de uh, tratat pentru BCE a fost pus în aplicare. Am uh, uh, ajutat uh, economia prin creșterea ratei dobânzii. Ceea ce trebuie să facă Banca Centrală și ceea ce am făcut într-o manieră adecvată. Problema organizării instituționale m-am pronunțat asupra acestui subiect în răspunsurile la chestionar și de asemenea și astăzi în prezentarea mea introductivă. În general, sunt de acord cu uh, organizarea care a fost definită. În uh, chestionar spun că cele trei uh, în, cu timpul cele trei autorități trebuie să evolueze uh, către două autorități, doar uh, un, un model uh, Twin Peaks și dau toate argumentele în răspunsul meu uh, susținând acest model. Uh, în ceea ce privește uh, CER și raportul pregătit de această uh, Uh, autoritatea am făcut, de această comisie, am făcut două remarci în uh, uh, chestionar și nu sunt de acord cu ceea ce ați spus. În ceea ce privește agențiile de rating, și aici o să închei, îmbunătățirea pe care o am în vedere este să exclud rolul agențiilor de rating din toate aspectele de reglementare, așa cum uh, este acum uh, uh, cazul cu Basel II, cred că trebuie să excludem rolul acestor agenții de rating din procesul de reglementare. Trebuie să rezolvăm uh, conflictele de interes, uh, lucru care nu este încă făcut nici în Europa, nici în Statele Unite și în Europa uh, avem înregistrare și oarecare supraveghere, dar, după părerea mea, acest lucru nu este suficient. Mulțumesc. următoarea întrebare, domnul Feio. Mulțumesc, domnule președinte, Vreau să-l felicit pe domnul uh, Victor Constanțiu și să-i pun următoarea întrebare. Puteți să ne vorbiți mai mult despre analiza propunerii pachetului de supraveghere despre care ați vorbit în uh, prezentarea inițială și în răspunsurile scrise. Este vorba despre modul în care va fi exercitată supravegherea la nivel european. Să ne explicați mai bine acest lucru, dat fiind complexitatea crescând a produselor financiare hibride. Aș dori să știu care este rolul pe care ar trebui să și-l asume BCE-ul în conformitate cu statutul său și competențele de supraveghere prudențială. Aș vrea să știu cum ar trebui să fie acestea exercitate și cum va putea BCE-ul să-și articuleze acțiunea în, modul, în mod eficient cu noile autorități de supraveghere europene, care probabil uh, vor avea competențe uh, asociate acestei chestiuni. Mulțumesc, domnule Mulțumesc, O să răspund în uh, limba engleză. Desigur, ar fi ușor, mi-ar fi ușor să vă răspund în portugheză după cum vă imaginați. În răspunsurile mele și în prezentarea introductivă, mi-am spus punctul de vedere în legătură cu ceea ce se preconizează pentru uh, supravegherea reglementării în Europa. Am un punct de vedere uh, special în legătură cu viitorul model Twin Peaks, uh, pentru că consider că activitățile bancare și de asigurare ar trebui să fie abordate împreună și asta din multe puncte de vedere. Există o interpenetrare a celor două sectoare în prezent um, pe scară largă. Toate grupurile bancare, grupurile de asigurări din Europa au activități în celălalt sector deci există argumente pentru ca cele două să fie abordate împreună și ca valorile mobiliare să fie separat. Sunt uh, împotriva uh, modelului uh, care nu a funcționat bine uh, în trecut. În ceea ce privește supravegherea activităților bancare și de asigurare, principalul interes este să se analizeze și să se proteze, protejeze instituțiile. Supraveghe, autoritățile de supraveghere trebuie să um, se uh, protejeze securitatea depozitelor uh, um, și trebuie să uh, se uh, apere uh, interesele investitorilor, ale acționarilor. Acestea sunt cele două perspective care nu pot fi separate. Activitățile bancare și de asigurare trebuie tratate împreună cu excepția supravegherii modului în care sunt uh, desfășurate uh, activitățile. Așa cum uh, am spus, uh, acest lucru diferă de modul în care este pus în aplicare modelul în anumite țări. În ceea ce privește Comitetul European uh, pentru Riscuri Sistemice, CERSUL este important, el poate să funcționeze bine pentru că are în compoziția sa comisia, Uh, președinții Autorității Europene de Supraveghere, deci uh, reprezentanții băncilor centrale care analizează situația, care dau avertismente, sunt prezenți și cei care sunt uh, responsabili cu punerea în aplicare acestor recomandări, sunt și reprezentați în CERS. Totuși, am niște îndoieli în legătură cu instrumentele care sunt puse la dispoziția unui astfel de organism și acest lucru uh, se întâmplă și în alte uh, țări. Această funcție care este analizată și în Statele Unite nu se pune la dispoziția unui astfel de organism instrumente anume care să fie folosite de uh, organismul respectiv. Și cred că acest uh, uh, aspect uh, trebuie analizat în continuare. În ceea ce privește BCE-ul, BCE-ul, conform tratatului, nu are rol de supraveghere, mai ales supraveghere prudențială. Numai un vot unanim al Consiliului poate să de acest mandat, acest rol BCE-ului, lucru care nu s-a întâmplat. BCE-ul nu are niciun rol în acest domeniu. Și vă rog, nu amestecați funcționarea uh, CERSului cu BCE-ul. Potrivit uh, raportului la Rozier, Consiliul General oferă baza pentru crearea noii entități, dar este o entitate nouă cu propria sa personalitate juridică. Și asta nu are uh, nicio legătură cu funcționarea și competențele BCE-ului, care răspunde de politicile monetare. BCE-ul nu răspunde de uh, funcțiuni legate de sistemul risc, uh, de, de risc sau uh, stabilitate monetară. So, members... Vă rog să respectați um, limita de 3 minute jumătate, fiindcă nu vor avea toți membrii ocazia să adreseze întrebări. Doamna Luling are cuvântul. Mulțumesc, um, doamna președinte, domnule guvernator. Vreau să vă spun că sunt um, un pic plictisită. Trebuie să vă spun că Uh, bilanțul dumneavoastră ca președinte al Băncii Centrale Portugheze um, ne face să fim în unanimitate împotriva dumneavoastră. Am citit articole din presă de la numirea dumneavoastră de către Consiliul de Ministri. Vreau să vă spun că aici este vorba de mass media britanică, franceză și germană, unde ați fost foarte criticat uh, nu este vorba despre orientările dumneavoastră politice, chiar dacă dumneavoastră sunteți un bancher foarte politizat, ci se referă la cazuri foarte concrete care au uh, ruinat uh, foarte mulți cetățeni din cauza uh, neatenției și imprudenței dumneavoastră. Ce spuneți dumneavoastră tuturor acestor deponenți care și-au pierdut economiile în cadrul uh, naționalizării BPN-ului, Băncii Naționale Portugheze. Ce spuneți uh, dumneavoastră apropo de BPT, în care Banca Portugaliei nu și-a desfășurat uh, activitatea de supraveghere și în ceea ce privește BCP-ul, iată, multe cazuri de comportament inadecvat. Înțeleg că compatrioții, concetățenii dumneavoastră se bucură că plecați către uh, locuri îndepărtate, dar noi nu ne bucurăm. Vă rog să ne explicați cum cineva care a eșuat acasă pretinde acum că se poate ocupa de supraveghere în Europa. Cum, cum uh, uh, explicați acest lucru? E ca și cum i-am dat chibritul unui piroman. Și dumneavoastră spuneți că veți folosi aceleași principii ca acasă, ei bine, pe mine nu mă liniștește acest lucru. Da. Oui, ma, uh, madame, uh, je... Tout d'abord. Doamna Luling, în primul rând uh, pot să vă trimit uh, sute de rapoarte de presă, de articole care laudă activitatea mea ca guvernator al uh, băncii portugheze. Înainte de aceste cazuri pe care le-ați menționat și pe care le voi comenta, bineînțeles, imediat, am primit uh, foarte multe laude pentru rolul pe care l-am jucat uh, în procesul de supraveghere al politicilor economice și bugetare de care Portugalia avea nevoie. Eu am criticat aproape toate guvernele, chiar și guvernele care m-au numit uh, în funcție, din cauza politicii bugetare expansioniste adoptate în Portugalia și am făcut acest nume pentru a ocroti principiile uh, de care are nevoie o țară care este membra a Uniunii Monetare. Criticile de, la care faceți referire țin de uh, evenimente care au zguduit sistemul bancar, uh, dar în general, în ceea ce vește sistemul bancar, uh, m-aș bucura să vă trimit aprecierea Fondului Monetar Internațional privind modul în care Banca uh, a condus supravegherea sistemelor în uh, general și a evitat probleme de lichidități sau de solvabilitate în sistemul uh, bancar portughez. Noi uh, am rezistat într-o manieră pozitivă situației de criză cu care ne-am confruntat și nu avem probleme Uh, bancare ca alte țări europene. Iar acest raport este unul pozitiv uh, care evaluează modul în care Banca Portugalii a, a uh, condus aceste acțiuni de supraveghere a sistemului bancar. Avem a, trei cazuri de fraudă în sistemul bancar portughez. Aceste fraude au fost săvârșite la nivel înalt al uh, um, gestiunii acestor uh, bănci. Fondul monetar sau alte entități uh, care se ocupă cu supravegherea bancară au, nu, a, nu a, au, critic, au criticat banca portugheză pentru că nu a putut descoperi aceste cazuri de fraudă la timp util. După cum uh, bine știți, aceste cazuri de fraudă la nivel înalt, uh, mai ales în bănci unde lucrurile sunt uh, mai lesne de înfăptuit, sunt aproape imposibil de descoperit prin instrumente de supraveghere. Personal, vă spun că în calitate de guvernator al băncii portugheze, eu nu mă ocupam în mod direct, nu aveam competențe directe de supraveghere. Nu supravegheam activitatea de zi cu zi a serviciilor, uh, activitatea de supraveghere, dar am uh, spus acest lucru și Parlamentului portughez. Bineînțeles, eu sunt răspunzător de tot ce s-a întâmplat și că și am spus că nu regret niciuna din acțiunile serviciilor, uh, fiindcă era imposibil să descoperim uh, aceste cazuri de fraudă. Ce s-a întâmplat la BCP a, dimensiunea acestei fraude nu, nu afecta solvabilitatea acestei instituții, era un caz de fraudă, dar nu a creat o problemă uriașă acestei instituții, o instituție care funcționează în continuare, o, este în continuare o bancă solidă. BPN-ul, um, aici am avut un caz de fraudă major și uh, mă întristează uh, faptul că dumneavoastră puneți răspunderea pe umerii supraveghetorului și nu pe umerii bancherilor, de managerilor bancari care au comis infracțiunea. Noi nu suntem uh, noi nu suntem poliții și noi nu putem descoperi aceste cazuri de, de uh, cauză. În ceea ce privește ultimul caz de fraudă, aici am avut uh, fraudă pe pe piața de capital. Uh, noi nu supraveghem aceste produse de pe piața de capital, iar uh, produsele uh, care au, au făcut probleme aici la banca BPP erau produse financiare care erau în competența unei alte autorități de supraveghere, ceea ce înseamnă uh, Bineînțeles, nu am aici vreme suficientă să vă explic situația, dar vreau să vă spun că în acest caz Banca Portugalii nu este responsabilă de... Bine, nici în celelalte cazuri nu este responsabilă, fiindcă frauda nu a fost descoperită, dar până la urmă nu era o chestiune care viza clar Banca Portugalii. Vreau să vă spun că eu sunt mândru de modul în care mi-am uh, exercitat funcția în acești ani. Da, înțeleg că nu mai am mult timp la dispoziție, nu pot să mă întind prea mult, uh, doamna președinte. Da, v-am, v-am lăsat să vă depășiți timpul alocat pentru că era o chestiune importantă. Îmi cer scuze că v-am întrerupt, uh, dar poate veți mai avea ocazia să mai discutăm despre acest lucru. Următorul vorbitor are cuvântul, domnul Bulman. Mulțumesc înainte de a vă pune întrebarea, vreau să fac o, un comentariu. Este a doua oară când vă ascult, așa cum știu colegii mei, coordonatorii au, s-au întâlnit deja cu toți candidații și au avut discuții foarte interesante înainte de luarea deciziei. Și um, comentariul meu este următorul. Uh, ne puteți da... Uh, ne, dumneavoastră ne-ați, uh, ne-ați vorbit despre anumite lucruri, dându-ne cifre și explicându-le chestiunile foarte clar. Vă mulțumim că nu ați abordat acest stil diplomatic în care spuneți multe, dar nu înțelegem nimic. Acum însă ajung la întrebarea pe care doream să vă adresez. E clar că ne aflăm într-o situație de supraîncărcare a datoriei publice, o situație extraordinară în majoritatea statelor membre. Întrebarea mea este cum evităm uh, acest cerc vicios ca prin organizarea strategiilor uh, de ieșire din criză să împiedicăm creșterea economică. Deci cum putem să ieșim din această criză? Uh, cum putem să eliminăm această povară, știind că creșterea economică este singura șansă pe termen lung pentru... Aș vrea să am și eu același timp de vorbire ca Astrid Luring, vă rog frumos, doamnă președinte. O să fiu la obiect uh, și succint. Deci, cum evităm această problemă? Cum putem să permitem statelor membre să depășească această povară a datoriei uh, publice. Aș dori să vă referiți și la două chestiuni analitice la care mă gândesc. Avem un ciclu economic uh, în Uniunea Europeană sau trebuie să ne ocupăm de structuri foarte complicate în care trebuie să se împlinească cicluri diferite economice la nivelul statelor membre? Cum, cum facem față problemei ciclurilor fiscale de, de împrumuturi și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru răbdarea dumneavoastră. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și pentru întrebări. În ceea ce privește riscurile posibilității de a avea o strategie prea timpurie de ieșire din criză și efectelor negative ale acesteia. Bineînțeles, există aceste riscuri, dar vreau să vă spun câteva lucruri. În primul rând, pachetele care au fost aplicate la nivel european reprezentau 1,5% din PIB. Deci nu e vorba de pachete uriașe. Bineînțeles, Uh, avem, aveam și uh, stabilizatorii automatici care jucau rolul lor, uh, nu lipsi de, info, de importanță și care au dus la un deficit mai mare. Dar aceste pachete care care au, s-au adăugat acestor stabilizatori nu erau foarte semnificative. Faptul că acestea sunt retrase treptat nu va crea o problemă de nu vor, nu vor crea o problemă. Mai important uh, pentru sprijinirea nivelului de activitate economică a fost uh, politica monetară. Politica monetară a avut un rol covârșitor în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor, care uh, a reprezentat pentru agenții economici îndatorați o, o reducere a costurilor majoră pentru familii și pentru companii, ajutându-le să mențină nivelul de consum sau, să, sau pentru companii să uh, reușească să soluționeze problemele. Într-o economie în recesiune nu există riscuri asociate de inflație pe viitor, atunci politica monetară va juca în continuare rolul de sprijin economic, ceea ce este mai important decât orice altceva. În ceea ce privește strategia de exit, de ieșire din, din criză pe care o adoptăm la ora actuală, în momentul în care reducem uh, lichiditățile pe care le-am oferit, facem acest lucru, fiindcă nu mai sunt necesare. Piețele monetare s-au normalizat în mare măsură, astfel încât uh, sprijinul de lichidități de la Banca Centrală nu mai este acum la fel de necesar ca înainte, în momentul în care piețele erau înghețate. Acum piețele nu mai sunt înghețate, deci putem retrage aceste lichidități fără să creăm probleme majore sistemului bancar. În al treilea rând, uh, privind uh, ciclurile economice diferite Uh, în Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că acestea nu diferă foarte mult. Dacă calculăm, aceste calcule s-au făcut și sunt disponibile, deci dacă calculăm uh, nivelul de dispersare a creșterii uh, PIB-ului în țările membre cu devierea standard a creșterii PIB în toate țările membre, vedem că de la încep, începutul de la început această dispersare a fost redusă deci există o mai bună sincronizare a ciclului economic acum decât uh, la începutul introducerii monedei euro în 1999. Aceasta este o situație obiectivă și foarte importantă, bineînțeles, fiindcă înseamnă că noi avem uh, aceleași fluctuații în toată zona euro. Uh, Mulțumesc, Alisa Ferrero. Obrigada, senhor Mulțumesc foarte mult, domnule guvernator. Am două întrebări. Prima se referă la ce s-a întâmplat în ultimii ani. S-a am putea evoca foarte multe uh, nume, Lehman Brothers, Fannie Mae, au fost uh, semnale foarte clare de perturbări pe piața bancară v-aș uh, ruga să ne spuneți ce a însemnat, uh, acest, ce a însemnat acestea în fiecare țară pentru a înțelege ce li s-a cerut contribuabilor și pentru a avea termen de, com- de comparație. Uh, m-a surprins întrebarea colegei noastre din Luxemburg. Um, nu a ținut cont de uh, complicațiile care au fost resimțite pe piața Benelux, fiindcă, de fapt, aceste piețe au fost foarte afectate de problemele bancare uriașe. Deci, pe de o parte, aș vrea să înțelegem proporția evenimentelor mondiale, iar în al doilea rând, aș dori să ne vorbiți mai mult despre necesitatea de intervenție ex ante, deci înainte de ivirea problemelor. În momentul în care ne gândim la mecanismele de intervenție ex ante, aș dori să ne spuneți câte ceva despre modul în care percepeți dumneavoastră aceste triggers, uh, posibilitățile de intervenție la nivel european, cum le percepeți dumneavoastră și cum putem uh, garanta noi că în momentul în care intervine supraveghetorul înainte de situația de criză, nu avem o problemă de conflict cu drepturile naționale care ocrotesc uh, interesele acționarilor. Vă mulțumesc! Uh, thank you for your questions. Uh... Mulțumesc pentru întrebări. Se știe bine că intervențiile publice au fost destul de importante pe ambele maluri ale Atlanticului. Și dacă ne gândim la tot ce s-a făcut, um, injecția de capital, uh, achiziția de active toxice și așa mai departe, sumele de bani, sumele angajate de guvernele din Europa și din Statele Unite respectiv, au ajuns la peste 30% din PIB. Nu s-au cheltuit toate aceste fonduri și nici nu vor fi pierdute în totalitate, însă e vorba de sume angajate în uh, forma unor plase de siguranță în ambele zone. E vorba de sume foarte bani și cineva a calculat că în cazul Statelor Unite aceste fonduri depășește suma cheltuită de Statele Unite în ambele războaie în care au fost implicate. Însă, cum spuneam, nu întreaga sumă va fi cheltuită sau pierdută. Dar e vorba de un angajament ce dă o idee cu privire la ce s-a întâmplat în sectorul financiar, începând cu Statele Unite. În paranteză vreau să spun că în cazul Portugaliei, angajamentele de fonduri au reprezentat 14% din PIB, însă statul nu va pierde niciun, niciun bănuț, pentru că nu s-au achiziționat active toxice, nu s-au făcut injecții de capital, băncile sunt solvabile, își vor uh, rambursa creditele și statul chiar va încasa un profit din dobânda acestor împrumuturi acordate. Iată, deci un punct bun pentru supravegherea din Portugalia. Însă întrebarea dumneavoastră este ce se poate face înainte. Lucrurile sunt în curs de a fi pregătite, însă cele mai importante două elemente, după părerea mea, sunt următoarele. 1. Reglementarea și supravegherea efectului de pârghie total din sectorul financiar. Este foarte important, acest lucru nu a existat înainte, că acum vom avea o rată brută a efectului de pârghie, evitându-se astfel situația în care instituții mari ajung la nivele al efectului de pârghie de 40 de ori mai mari decât capitalul lor propriu. Situație care a dus la propagarea crizei dincolo de problema ipotecilor subprime. În al doilea rând, nu s-a vorbit până acum despre tampoanele de lichidități sau despre discrepanțele de lichidități între sectoarele financiare. În mai multe țări europene a exista înainte un sistem de reglementare al lichidității, dar nu exista un sistem internațional. În cazul Northern Rock, pe care l-ați menționat dumneavoastră, a fost o problemă foarte mare de uh, discrepanțe între uh, scadențe. Dacă aceste două aspecte vor fi reglementate și monitorizate pe viitor, avem garanția că nu va exista pe viitor un exces de finanțe, așa cum s-a întâmplat în criza pe care am traversat-o. Mulțumim. Urmează Wolf Klintz. Domnule guvernator, Jean-Claude Trichet ne-a spus ieri că dezechilibrele globale care nu pot fi um, susținute ne vor afecta foarte mult dacă nu se iau măsuri în, în domenii cheie. G20 a promis să facă acest lucru, dar, după părerea mea, nu au făcut-o. Cum, e, cum comentați? În al doilea rând, sunteți de părere că zona euro, în forma actuală, are șanse de supraviețuire dacă nu impunem o coordonare mai strictă a politicilor fiscale și economice și nu coordonăm și nu realizăm o piață unică a forței de muncă europeană? Și, în al treilea rând, ce părere aveți despre femeie? Mulțumesc! Legat de dezechilibre globale, într-adevăr, problema nu a fost rezolvată. G20 nu a reușit până acum să rezolve problema. Nivelul cooperării internaționale necesar pentru a rezolva această problemă este fără precedent în istoria omenirii. E deci foarte dificil. Însă, toți protagoniștii majori trebuie să înțeleagă care e miza și nu putem decât să subliniem că țările cu dezechilibre mari, în ambele sensuri, trebuie să-și facă datoria. Așa cum ați spus și cum a spus domnul președinte Trișe, s-ar putea să ne confruntăm cu alte crize pe viitor, dacă nu se întâmplă așa. Însă, sigur că nu există o soluție magică până la urmă țările mari trebuie să își înțeleagă propriile interese, trebuie să înțeleagă nevoia de a coopera unele cu altele, pentru că altfel ne vom confrunta cu toții cu probleme mult mai mari. Legat de zona euro și o mai mare coordonare a politicilor fiscale. Într-adevăr, este absolut necesar acest lucru, mai ales dată fiind situația actuală. În ceea ce privește funcția de coordonare a politicilor fiscale. Aceasta nu a fost realizată 100%. Comportamentul fiscal nu este cel dorit. Apoi, mecanismele pactului de creștere și de stabilitate trebuie consolidate. Este nevoie de anumite modificări în acest domeniu, după cum am văzut o mai bună și mai atentă monitorizare a situației, mai ales a datelor trebuie pusă în aplicare și este regretabil faptul că abia post factum în multe situații se cunosc detaliile situației respective. Nu e normal să fie așa. Data trecută când am fost aici am spus că în cazul nostru și ne-am confruntat cu această problemă acum mai mulți ani, am prezidat un uh, comitet care a întocmit un raport la vremea respectivă, demonstrând că aveam o, problemă, o problemă legată de, de date. Sigur că guvernului de la vremea respectivă nu i-a plăcut foarte tare acest lucru însă după aceea am înființat o unitate tehnică cu Banca Centrală, Ministerul de Finanțe și Institutul Național de Statistică colaborau pentru această unitate tehnică și împreună întocmeau un raport cu date corecte, cu cifre corecte. După înființarea acestui uh, comitet tehnic, n-am mai avut probleme cu sistemul de raportare și cu datele statistice. Este foarte important, deci, să existe un astfel de organism, dacă se poate să fie, să participe la el și băncile centrale, pentru că băncile centrale știu foarte bine care sunt mizele și cum se poate interveni. Legat de Fondul Monetar European, nevoie de mai mult timp. Sper că mai revine cineva cu această întrebare. Însă, foarte scurt, cred că este posibil să fie înființat. Nu, e, nu cred că este necesar uh, revizuirea tratatului pentru înființarea unui astfel de organism. Am argumentele mele, dar nu vi le prezint acum. Uh, Însă eu nu sunt uh, sigur ce rol ar putea juca acest fond monetar european care nu poate fi uh, îndeplinit de actualul cadru instituțional. Însă dacă este necesar acest fond pentru consolidarea cadrului instituțional, sunt pentru. Mulțumesc, spune doamna președinte. Sunt convins că putem uh, reveni la această întrebare. Chei. Mulțumesc pun întrebarea numele colegului meu Strece, care a trebuit să plece de dimineață. Spun asta pentru că dacă întrebarea ar fi venit partea Regatului Unit, poate ar fi avut altă formă. E vorba de implicațiile de politic, politice ale emiterii crescute de creanțe de către state membre. Și ne putem referi aici nu doar la instituții financiare, ci și la guverne și state această emitere de titlul de creanță ar putea crește riscul uh, la care este supus întregul uh, sistem financiar. S-a creat cer, în prezent cu personal din partea BCE care ar trebui să împiedice ca aceste riscuri sistemice să creeze probleme pe viitor. Întrebările sunt dacă CERS va monitoriza și controla nu doar instituțiile financiare, ci și riscurile care provin uh, din politicile macroeconomice și fiscale incorrecte ale statelor care duc la probleme generale în sistemul financiar? Și a doua întrebare, la ce mecanisme vă gândiți pentru CERS și BCE eh, ca să se controleze riscul la nivel statal? Mulțumesc. Yes. Um, well, uh, uh general remark. Da, o observație cu caracter general. CERS nu este BCE. BCE are rolul său în tratat, iar CERS nu răspunde, nu are responsabilitatea funcțiunilor care, sau competențelor care au fost atribuite BCE-ului. Într-adevăr, activitățile tehnice vor fi desfășurate în BCE pentru a fi analizate de CERS. Este important acest lucru și asta dă relevanță întrebării dumneavoastră. Dar este important să facă această uh, distinție. Acum, răspunsul la prima întrebare este da. Absolut da. CERSul va trebui să evalueze riscurile generate de comportamentul statelor membre în ansamblul lor și a spune că atât în ceea ce privește politicile fiscale, dar mai mult decât atât, în raport cu situația generală a economiei lor și echilibrul financiar al tuturor agenților economici din uh, țara respectivă nu numai uh, statul, pentru că de multe ori excesul de îndatorare provine uh, din sectorul uh, și din sectorul privat, nu numai din cel public. Deci ambele trebuie analizate și monitorizate și avertismentele, dacă acestea se impun, trebuie să fie analizate de către Comitetul European pentru Riscuri Sistemice. Deci funcția acestuia va fi îndeplinită. În uh, ceea ce privește pregătirile, uh, sigur că WC-ul își mărește personalul pentru a avea un secretariat cu pregătire tehnică, pentru a pregăti lucrările CERS. Acest lucru a fost uh, uh avut în vedere și atunci când va veni vremea, vom fi gata să ne îndeplinim uh, responsabilitățile în Comitetul European pentru Riscuri Sistemice. Philip Lambert. Bine ați venit, vă mulțumesc pentru remarciile dumneavoastră. Plec, apreciem uh, paragraful, uh, alinatul privind produsele derivate și altele. Suntem uh, Insistăm foarte mult asupra independenței BCE, însă acest lucru este în ambele sensuri. Atunci când l-am citat pe viitorul dumneavoastră șef, a spus că compoziția ajustărilor fiscale trebuie să ne axăm asupra cheltuielilor pentru că uh, cota uh, sectorului public a crescut foarte mult este o declarație politică și nu îmi place asta ca venind din partea BCE-ului. Și aș vrea să știu cum interpretați acest lucru, pentru că dimensiunea sectorului public uh, este o decizie politică. Uh, sectorul uh, sănătate este public în Europa și mai puțin în Statele Unite. Deci, aceasta este o chestiune de opțiune Uh, și aș uh, încuraja BCE-ul să-și păstreze mandatul. Asta mă duce la a doua întrebare, pentru că declarație este o gândire uh, politică generală în ultimii ani. și există o singură școală de gândire în ceea ce privește care sunt indicatorii care ar trebui uh, folosiți și ce veți face între cei patru pereți ai BC-ului pentru a încuraja diversitatea. Diversitatea uh, școlilor de gândire din uh, cadrul BCE. Dacă uh, te bazezi uh, pe o singură cultură și apare uh, o boală, atunci mori Ați, spus, ați vorbit despre indicatori alternativ, Alternativ la ce? La creșterea PIB-ului. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, nu am înțeles asta. Da, e o întrebare grea. În ceea ce privește prima întrebare, nu o să interpretez ceea ce a spus președintele Trișe sau ceea ce a vrut să spună. Chiar nici nu știu ceea ce a spus, așa încât nu pot să comentez asupra celor spuse. Ceea ce vă pot spune eu <clears throat> este că nu mă veți vedea niciodată făcând o declarație în care discut nivelul, de, nivelul cheltuielilor în diferite state membre. Pentru că dacă analizăm scena europeană, putem să vedem, de pildă, că de-a lungul multor ani, Irlanda a fost o economie foarte competitivă, plină de succes cu un nivel foarte scăzut al cheltuielor publice. Pe de altă parte, aveam Danemarca, tot competitivă, uh, una dintre pe primele locuri ale uh, forumului de la Davos în ceea ce privește competitivitatea, dar cu un nivel total diferit uh, de cheltuieli. Amândouă au fost competitive, deci nu mă veți auzi făcând un comentariu în ceea ce privește aceste cheltuieli indicatorii alternativi și diferitele școli de gândire. Eu sunt pentru ca cercetarea să vină cu uh, indicativi, uh, indicatori alternativi. Uh, Națiunile Unite au făcut acest lucru. În Franța a existat uh, inițiativa președintelui Sarkozy de a constitui o comisie care să se ocupe de acest lucru și aș saluta asumarea pe plan internațional de către guverne a unor indicatori uh, alternativi. Numai atunci ar putea BC-ul să înceapă să folosească astfel de indicatori. Alminter, nu este rolul nostru să facem asta. Trebuie să vedem care sunt instrumentele disponibile, care sunt importante pentru noi pentru a evalua uh, riscul uh, inflației în funcție de uh, mandatul nostru și asta nu se poate schimba. Domnul Postas. Mulțumesc, domnule Constanțiu. O să vă cer să-mi dați răspunsuri cât mai clar cu putință. Asta doresc. Ați vorbit despre necesitatea de a reduce dependența uh, de agențiile de, de agențiile de rating. Cunosc doar două posibilități de a face acest lucru. Nu mai recunoaștem cele patru care există în spațiul european sau cerem se, uh, constituirea unei uh, agenții europene de rating. Aș vrea să știu care este răspunsul dumneavoastră. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu inegalitatea în care uh, există în aplicarea pactului la nivel național. În ceea ce privește offshore, putem să fim de acord cu o reglementare sau cu sfârșitul acestor offshore-uri. Să știm ce trebuie să facă uh, Europa până când aceste offshore-uri nu vor mai exista, și anume Uh, taxe foarte mari pentru transferurile către aceste offshore-uri. Apoi, obligațiunile euro. O să pun uh, o întrebare în legătură cu titlurile de valoare euro, care pot să absoarbă o serie de cheltuieli, cheltuieli uh, prin datoriile suverane. Banca Centrală Europeană nu are în vedere uh, emisiuni de acest tip. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, domnule Constanțiu, în legătură cu faptul că statul portughez nu a pierdut niciun euro cu garanțiile, dar a pierdut uh, Casa de Economii și Consemnațiuni, care este o bancă de stat. Ea a pierdut banii. Acest lucru nu are nimic de a face cu programele care au fost create pentru a susține sectorul uh, bancar și casele de economii uh, și consemnații nu vor pierde nimic pentru că statul garantează. Deci asta nu are nicio legătură cu gestionarea crizei sau cu problemele din sistemul bancar. În ceea ce vește agențiile de rating, Am spus că este important ca ratingul din agențiile uh, de rating să nu joace un uh, rol în sistemul oficial de reglementare. Fără a crea o nouă agenție, agențiile de rating vor continua să funcționeze, piața va ține cont de ele sau nu, asta este opțiunea sa, însă trebuie să evităm utilizarea acestor uh, ratinguri uh, pentru uh, în scopuri oficiale. Trebuie să avem în vedere aceste ratinguri pentru activitățile de monitorizare și pentru a rezolva posibile conflicte de interese între rolul lor ca agenție de, sub, de rating și uh, rolul lor ca uh, organism consultativ crearea unei agenții europene nu ar schimba uh, contextul. Important este ca sistemul de reglementare să aibă propriile metode, propriile reglementări și proprii indicatori. În ceea ce privește a doua întrebare, care se referea la firmele offshore, vă voi uh, trimite la unul din răspunsurile la chestionar, unde pe o pagină am abordat uh, uh, problema companiilor offshore. Și cred că acolo răspunsul este foarte clar. Nu este uh, total adevărat că nimic nu s-a făcut pe plan internațional uh, recent. Multe lucruri s-au schimbat, mai ales în uh, ceea ce privește uh, protecția trezorerilor, uh, arveniturilor veniturilor fiscale companiile offshore trebuie să se conformeze cu niște reguli care nu existau în trecut. În ceea ce privește funcția de supraveghere, trebuie să se facă mai mult în această privință, pentru că unele, în unele centre offshore există legi care nu permit accesul la uh, beneficiarul uh, final. Trebuie făcut uh, mai mult în, acest, uh, în această privință, însă după criză multe aspecte s-au uh, schimbat. În ceea ce privește euroobligațiunile, BCE-ul nu trebuie să se implice și nu este implicat în emisiunea de euroobligațiuni. Trebuie să iau parte dacă uh, ar face acest lucru, ar fi împotriva tratatului, pentru că articolul 123 arată foarte clar că Uniunea sau niciun guvern nu poate să preia creanțele unei alte țări sau unei entități publice. Deci, instrumentul uh, euroobligațiunilor nu ar rolul acestora nu ar fi să absorbă o parte a datoriei suverane a statelor membre. Um, Mulțumesc, domnule Bloom. Am o nelămurire, poate mă puteți ajuta. Din punct de vedere economic, și vorbesc și eu aici în calitate de economist, suntem de acord că, euro, că zona euro are anumite probleme, astfel încât nu înțeleg cum ne așteptăm să supraviețuiască pe termen lung, fără o disciplină fiscală, fără o răspundere, o autoritate de răspundere pentru uh, supraveghere fiscală Um, fiindcă acum uh, Grecia emite propriile uh, obligațiuni, spedurile s-au îngustat și noi nu facem decât să maximizăm uh, creanțele și să exportăm problemele. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Sigur că da. Aș avea însă nevoie de mai mult timp pentru a vă explica în detaliu toată această chestiune. Aș dori să uh, spun câteva cuvinte tot despre această chestiune. Există unele nelămuriri cu privire la cu privire la zonele de zonele monetare optimale. În, teoretic, pentru o uniune monetară, țările ar trebui să fie la același nivel de dezvoltare și productivitate, dar lucrurile nu stau așa. În literatura de specialitate se spune că trebuie să se definească alterna instrumentele alternative la uh, rata de schimb care este pierdută într-o uniune monetară și care ar putea să joace un rol în uh, ajustarea economiei la șocuri și dezechilibre. Și în literatura științifică vedem că primul criteriu, Robert Mandel a avut o teorie aici, este că este flexibilitatea prețurilor și salariilor și mobilitatea forței de muncă în Uniunea Monetară. Apoi avem pe Peter Cannon, care spune că uh, alternativa pentru soluționarea problemei șocurilor asimetrice este ca uh, este diversificarea structurii de producție a țării care aderează la acest spațiu. Iar McKinney spune că important este dacă, că dacă țara este mică, este ca țara să fie mică și uh, integrată la nivel monetar cu țările Uniunii. Peter Ingram vorbește despre crearea integrării financiare în um, Uniunea Monetară, care va sprijini funcționarea Uniunii. Iată, deci, partea teoretică. Și ne dăm seama că este foarte important ca o țară mică care este deja angajată în Uniunea Europeană, nu neapărat în zona euro, ci în Uniunea Europeană, este uh, important uh, să existe libera circulație a capitalului, iar uh, în acea situație este avantajos pentru această țară să intre în zona euro. Fiindcă dacă această țară este bine integrată și există um, circulația liberă a capitalului, um, rata de schimb uh, nu joacă un uh, rol uh, important aici, fiindcă uh, dacă aceasta este, fiindcă într-o economie integrată, inflația crește și um, uh, rata reală nu se poate schimba foarte mult. Deci pentru ca această țară să, um, să aibă de câștigat uh, costurile nu sunt foarte mari. Există unele idei preconcepute aici, cum ar fi că această optimal currency area trebuie să fie alcătuită din țări pe același plan de dezvoltare. Dar important este dacă nivelul de productivitate este mai scăzut decât la celelalte țări, atunci nivelul de venit și salarii din acea țară trebuie să fie armonizat nivelului de productivitate și de aici vine participarea cu succes care ține de două aspecte din punct de vedere macro, macroeconomic. În primul rând este vorba de uh, de unit level uh, costs și de folosirea politicii fiscale într-un mod anticiclic, fiindcă acesta este, uh, este singurul instrument uh, pe care îl are țara la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Am avut um, o rundă de discuții. Toate grupurile politice um, și-au uh, um, au luat cuvântul și-au depășit timpul de vorbire. Trebuie să ne asigurăm uh, că putem respecta calendarul propus, uh, astfel încât o să vă întrerup dacă vă depășiți timpul de vorbire. Iar acum cuvântul domnul Otmar Caras. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că avem uh, o a, a doua discuție, fiindcă aici uh, nu e vorba doar de evaluarea dumneavoastră, ci de comparație. La prima noastră audiere, a, uh, lucrurile au fost diferite și mă bucur că mai avem o a doua discuție. Inițial ați spus că nu veți comenta nivelul de cheltuieli la nivelul statelor membre. La nivelul unui anumit stat. Sper că nu vorbeați serios, fiindcă dacă bugetele publice încalcă pactul de stabilitate și creștere, atunci va trebui să vă, form- să vă exprimați o poziție privind cheltuielile unui anumit stat membru. Uh, în, uh, în al doilea rând, uh, ați spus că nu Um, privind Currency Unit Fund, ați spus că uh, nu considerați că acest instrument este necesar. Vreau să vă întreb de ce Grecia, dacă dorește fonduri, să nu apeleze la femei. Iar uh, în ceea ce privește supravegherea, ați spus că BCE-ul nu are competențe aici. Sunteți pentru o supraveghere la nivel european care să-și poată spune ultimul cuvânt dacă supraveghetorii naționali nu pot cădea de acord. Domnul Constanțiu, uh, mulțumesc. Uh, la prima chestiune, poate că nu m-ați înțeles bine, fiindcă eu am spus că nu o să, nu o să fac observații la acest nivel. Acum, uh, o altă chestiune este evaluarea situației finanțelor publice și deficitului de, de cauza de îndatorare la nivelul unui stat membru, în momentul în care se întâmplă acest lucru, eu voi lua o poziție, așa cum am făcut și în țara mea, ca guvernator al Băncii Centrale Portugheze dar uh, nu o să zăbovesc asupra măsurilor uh, precise care trebuie luate. Acesta este competența Comisiei uh, ca gardian al pactului de stabilitate. Dar eu am, am făcut întotdeauna comentarii privind politica fiscală a Portugalii și am criticat deficitul excesiv și așa mai departe și voi face acest lucru în continuare și la nivel european, fără îndoială, dar, dar nu o să uh, mă pronunț la nivel uh, individual asupra nivelului de cheltuieli. În ceea ce privește Fondul Monetar uh, European, nu prea înțeleg ce ar putea face acest instrument, ce nu ar fi putut ce nu ar fi putut face, ce nu ar fi putut uh, face deja paznicul, uh, mm, gardianul uh, statului, stat, pactului de stabilitate și creștere. Dar, după mine, cum am spus, nu avem nevoie de o revizuire a tratatului pentru crearea unei astfel de instituții. Acest lucru se poate face printr-un mecanism de uh, cooperare sporită în conformitate cu toate articolele tratatului, bineînțeles, inclusiv articolul 123 care se referă la acest no bailout. Trebuie să înțelegem ce înseamnă acest bailout, operațiune de salvare. În articol se spune că este interzis Uniunii Monetare sau unui stat membru să își să asume, să își ia asupra ei um, îndatorarea uh, Uh, unui alt stat membru, creanțele unui alt stat membru. Deci uh, este vorba de măsuri pentru uh, reducere și pentru asumarea răspunderii de îndatorare a unui alt stat membru. Acest lucru este interzis, dar creditul nu reprezintă o măsură de bailout, de salvare. Dacă se, dă, dacă se oferă credit la ratele dobânzii normale, nesubvenționate, atunci nu poate fi perceput ca o măsură de salvare. Grecia și orice altă țară trebuie să plătească datoria, să plătească dobândă la niveluri normale, deci nu este o măsură de salvare. Poate că în unele circunstanțe poate să fie un sprijin de lichidități pe termen scurt, nu este o măsură de salvare și acest lucru trebuie să fie subliniat. Dacă se consideră la nivel european, la nivelul uh, adecvat, în Consiliu, de pildă, că avem nevoie de un nou mecanism pentru a oferi acest fel de sprijin, atunci eu sunt pentru. Dar părerea mea este că ar fi posibil să întreprindem aceste lucruri în cadrul um, actual, dar dacă uh, instanțele adecvate uh, spun că nu se poate acest lucru, atunci eu sunt pentru și nu cred că va fi necesară nicio revizuire a tratatului. Uh, doamna președinte ridică cartonașul galben. Uh, mai avem două chestiuni restante. Este vorba de ultimul cuvânt al Uniunii Europene și de ce să nu apelăm la femei, nu FME, ci femei. Deci poate ar trebui, ar, ați putea să răspundeți la acest lucru în, în la, care a răspuns la o altă întrebare. Acum doamna Dati are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Am două observații. Ieri președintele BCE aici, intervenție fără microfon, ne spunea că am construit împreună Uniunea Monetară și că avem un destin comun. Care este părerea dumneavoastră de măsurile pentru soluționarea crizei Greciei. Credeți că țările europene ar trebui să ajute Grecia, iar uh, acum uh, se pare că uh, se va face um, recurs la FMI, aceasta este și sugestia domnului Juncker. Chestiunea Greciei ne face să ne gândim la viitorul zonei euro, la funcționarea acesteia, dar și la lipsa de coordonare a politicii monetare în um, Europa. Care este părerea dumneavoastră și uh, definiția dumneavoastră uh, Doamna președinte, noi nu suntem o, o castă în Parlamentul European, iar asistenții noștri fac o activitate dificilă, desfășoară o muncă dificilă aici. Ar trebui să fie tratați cu același respect de care se bucură deputații europeni. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu vă deranjează, o să vorbesc în engleză, fiindcă pot să vă spun lucrurile mai clar și mai rapid. În ceea ce privește femeiul, eh, ei bine, așa cum a spus președintele Trichet, eu nu sunt eh, de acord eh, ca Grecia să apeleze la femei în cazul în care se confruntă cu o problemă. Dar trebuie să ne dăm seama care este activitatea femeiului. În primul rând, definește și stabilește un program de ajustare unei țări. Acest lucru s-a mai făcut de către instituțiile europene. Grecia trebuie să, s a trebuit să-și revizească de două ori programul inițial în urma uh, presiunii din partea instituțiilor europene, iar programul pe care îl are Grecia acum nu diferă Uh, foarte mult de cel pe care l-ar recomanda femeiul. Presupun că ar fi chiar același program. Deci nu avem aici o plus valoare din partea intervenției femeiului. În al doilea rând, femeiul împrumută bani care nu ar fi niciodată suficienți pentru nevoile anuale ale Greciei sau pentru anul viitor. Rolul femeiului este un fel de catalizator, impunerea de programe la nivel național, oferirea de fonduri și după aceea Uh, se așteaptă ca țara, ca țara să aibă din nou acces la piețele financiare. Iar acest lucru îl poate realiza foarte bine și Europa. Ar trebui să-l facă. Astfel încât eu sunt de părere că nu are niciun, so- niciun sens să se recurgă la FMI. Asta din partea unui membru al zonei euro, acest lucru ar putea fi interpretat la nivel internațional ca fiind un semn de slăbiciune din partea instituțiilor noastre, al, cadru, al cadrului nostru uh, monetar iar acest lucru ar um, periclita Uniuni, Uniunea Europeană. Și nu este nevoie să se întâmple acest lucru. Noi avem mijloacele pentru a întreprinde aceste acțiuni. De ce să mai implicăm femeiul? De ce să mai implicăm alte instituții? Este foarte important ca noi să oferim răspunsurile. Iar Grecia nu are nevoie de un sistem de salvare, de un bailout, pentru că i s-a aprobat programul, a apelat la piețele financiare, după aceea a plătit mai mult, dar uh, riscul de credit este mai mare, astfel încât e normal să plătească mai mult. Are acces la piețele financiare, iar dacă este nevoie um, de sprijin uh, de lichidități pe termen scurt, Europa are instrumentele la dispoziție. Asta nu este un sistem de bailout, fiindcă Grecia va trebui să-și plătească toate datoriile la rate de dobândă normală deci nu este vorba de sistem, nu este vorba de mecanisme de bailout, de salvare. Este vorba de un program pe care Grecia s-a angajat să-l adopte, ceea ce înseamnă că cadrul european reușește să soluționeze problema în acest caz. Și nu mai am, nu mai am timp la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Melo. Mulțumesc foarte mult. Uh, articolul 3.392.14.3 3, al protocolului privind uh, statutul băncilor centrale europene și a băncii centrale europene se, se spune că în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, BCE-ul va lua măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor și uh, poate solicita furnizarea informațiilor necesare. Iată ce scrie în protocol. BPP um, a, și a, cealaltă, cealaltă bancă acuzată de fraudă au fost uh, au aplicat uh, uh, nu au fost supravegheate cum trebuie. Din fericire, această situație nu s-a repetat în alte țări din uh, Europa și aici nu vreau să critic supravegherea portugheză, domnule guvernator, dar în ceea ce este BCE-ul, vreau să vă întreb un lucru. Dacă ce s-a întâmplat în BPN și uh, ce s-a întâmplat în BPP. Oamenii nu-și mai uh, pot recupera banii. Vreau să vă întreb dacă din 2002 până acum Banca Centrală, uh, așa cum stipulează articolul din protocol, a dat unele instrucțiuni de supraveghere, a solicitat informații băncii uh, portugheze în ceea ce privește supravegherea prudențială. Și aici mă refer la supraveghere prudențială. Aș dori să vă întreb, domnule guvernator, cum uh, interpretați dumneavoastră aceste articole? Se, pura, se puteau uh, cere aceste informații? Vă mulțumesc. Uh, in the first place, the În primul rând, tratatul spune foarte clar că numai deciziile noi luate în unanimitate de Consiliul European pot acorda PCE funcții de supraveghere. Niciun protocol nu poate avea precedența asupra acestui articol din tratat. Practic, se spune aici că BCE trebuie să colaboreze și să sprijine activitatea de supraveghere în Europa. Însă BCE nu are competență ca atare aici. Domnul președinte Trișe v-a scris cu răspunsul exact la întrebarea dumneavoastră, spunând exact ce spun și eu, ce anume că Banca Centrală Europeană nu are responsabilități concrete în acest domeniu, ci doar datoria de a își oferi colaborarea și sprijinul. Așa cum v-a explicat domnul președinte Trișe, nu s-au pus întrebări de această natură pentru că rolul BCE nu include aceste lucruri. Apropo de întrebarea dumneavoastră legată de depozite, ce spuneați nu este adevărat legat de BPN și în cazul BPI nu era vorba de depozite, ci de produse ale pieței de capital, așa cum s-a presupus de către autoritatea de supraveghere și era vorba de produse aflate în, uh, sub supraveghere, nu de depozite. Mulțumesc. Antolin Sanchez Preseido. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Constanțio, domnule Constanțio, vă apreciez foarte mult competența profesională și CV-ul dumneavoastră, însă aș vrea să ne concentrăm puțin pe ieșirea din criză. Domnul Trișe spunea că inflația nu este în prezent la orizont și dacă așa este, atunci cum va contribui BCE la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene, de pildă restabilirea creditelor? Pentru a ieși din criză, avem nevoie de această restabilire. Puteți să ne asigurați că nu va exista o întrerupere din partea BCE, că BCE își poate continua acest rol. În al doilea rând, trebuie o consolidare a finanțelor publice, dar fără efecte negative sau fără efecte disproporționate. Cum poate contribui BCE la acest lucru? A treia întrebare. legat de instituțiile financiare care contribuie la povara creată. Trebuie să facem diferența între instituțiile care primesc ajutor și cele care nu primesc. Tratamentul ar trebui să fie diferit. Ați vorbit despre fondul de rezervă. Ce ați face cu depozitele personale în acest caz? După cum am spus și mai devreme, faptul că ne-am angajat în reducerea întrucâtva facilităților pe care le-am creat pentru a oferi lichidități băncilor nu a dăunat în niciun fel situației în care se află băncile. Poate țineți minte că, în ciuda deciziilor pe care le-am luat noi, până acum nu s-au înregistrat transformări pe ale cotațiilor de pe piața monetară ca urmare a măsurilor luate de noi. Și, după cum spuneam, am luat aceste măsuri pentru că instrumentele respective nu mai erau necesare. Acum piețele interbancare funcționează, băncile au la dispoziție lichiditățile necesare și nu au fost afectate de începutul strategiei de ieșire din criză pe care am stabilit-o. Dacă sunt probleme legate de credite, de acordarea de credite, acestea nu au legătură cu lichiditățile disponibile băncilor. Și este foarte greu să ieșim din această problemă a creditelor și să separăm efectele cererii care scade în perioada de recesiune și efectele limit, limitelor impuse asupra ofertei de către bănci. În ceea ce privește finanțele publice, După cum spuneam, măsurile aprobate nu au fost de mare amploare. Trebuie să ne gândim și la faptul că există aici o perspectivă pe termen mediu și lung. Ratele dobânzii pe piețe, pe termen mediu și lung, sunt determinate de însăși piețele. Dacă piețele consideră că pe viitor va avea loc o problemă cu finanțele publice cauzate de deficitele actuale, atunci s-ar putea ca dat, ratele dobânzii pe termen mediu și lung să crească, ceea ce ar dăuna creșterii și redresării economice. Deci, iată, o monedă cu două fețe. Faza acută a crizei a fost deja depășită și este cazul acum ca statele să înceapă să-și consolideze sistemul de finanțe publice, ceea ce ar putea avea un efect pozitiv asupra ratelor dobânzii pe termen mediu și lung, important de altfel pentru redresare. În fine, în ceea ce privește fondul european de rezoluție, trebuie să vină contribuții din partea băncilor în general, pentru că e un rol uh, asemănător cu cel uh, pe care îl joacă alte bănci, cum ar fi FDIC. Ar fi preferabil, dacă se poate, să restructurăm, să recapitalizăm și dacă este nevoie să revindem instituția care intervine fără ca ea să fie lichidată. Lichidarea fiind necesară doar în cazuri extreme. De la începutul crizei, FDIC a rezolvat, a abordat probleme peste 400 de bănci din Statele Unite fără probleme. Mă scuzați, din când în când lucrurile devin atât de interesante încât uit că trebuie să vă întrerup. Domnul Schicluna. Domnule Constanțiu, ne-ați făcut o prezentare excelentă a literaturii de specialitate legate de criteriile pentru zona optimă a unei monede, optimum currency area. Acestea fiind spuse, trebuie să recunoaștem că Grecia nu e California. Lipsa uniunii politice sau lipsa unei politici fiscale centrale nu este de ajutor. Răspunderea și importanța mai ales se leagă de o supraveghere fermă, mai ales dacă ne gândim la pactul de stabilitate și creștere și la procedura de deficit excesiv. Ce părere aveți? Cum putem consolida aceste demersuri? Pentru că sunt extrem de importante pentru succesul Europei. Sigur că Grecia nu e California, nu e nici uh, urmă de îndoială aici. Însă, să nu uităm că și California traversează o perioadă de criză fiscală. Iar uh, acum mai mulți ani, uh, New Yorkul a avut o problemă și uh, Washingtonul, nivelul federal, a refuzat să acorde ajutor New York, statului New York. Atunci, uh, statul New York a pus la punct propriile sale reforme pentru a-și recupera credibilitatea pe piață. Iată, deci, se întâmplă astfel de lucruri și într-o uniune monetară care se bucură și de uniune politică. Statul federal nu a ajutat statul New York în cazul respectiv. Este necesar ca presiunile suficiente, este necesar să funcționeze niște presiuni suficiente asupra statelor respective. Este uh, foarte trist în cazul Greciei faptul că problema nu a fost identificată la timp, deși ar fi trebuit să fie. Pentru ca lucrurile să fie mai, uh, mai ușor de rezolvat pentru toată lumea, inclusiv pentru Grecia. Însă instrumentele există pentru a forța o țară să adopte, să adopte măsurile necesare. În contextul pactului de stabilitate, există și prevederea aplicării unor sancțiuni, deși uh, sancțiunile sunt dificil de aplicat. partea de prevenție a pactului de stabilitate trebuie consolidată mult. Și membrii Uniunii monetare, care într-un fel este și o uniune politică și are o monedă unică, aceste țări trebuie să înțeleagă că avem în comun și pierdem un anumit grad de suveranitate în momentul în care intrăm într-o uniune monetară. Fiecare țară care intră într-o uniune monetară trebuie să accepte un grad mai mare de mixtiune în afacerile sale interne pentru a se adapta la Uniune. Toate instituțiile, inclusiv Parlamentul, trebuie să fie foarte atente la evoluțiile viitoare pentru a nu se repeta situația de acum. Deci este nevoie de o supraveghere fermă, după cum spuneați. Mulțumesc. Urmează vorbitorul din partea ALDE. Nu știu dacă v-ați hotărât cine anume intervine, domnul Schmidt. Mulțumesc. Suntem egali, perfect egal. Ne-am hotărât în ultima clipă. Mulțumesc, domnule Constanțiu. Sunteți de părere că problema în cazul Greciei este speculația în prezent. Sigur că sunteți un economist abil, însă ne interesează și raționamentul dumneavoastră general. Și după ce v-am ascultat în ultimele două ore, Mă întreb dacă credeți într-o piață transparentă, cu, mai, cu un mai mare grad de supraveghere, sau ați prefera interzicerea anumitor produse. Ați menționat anumite produse care, după părerea dumneavoastră, ar trebui interzise. CDF, CDS, swapurile pe de credit, Mario Draghi și domnul Trichet ieri au fost puțin mai prudenți în uh, a spune că interzicerea acestor instrumente este utilă, este soluția. Eu nu sunt liberal și nu cred că interdicțiile rezolvă nimic. Nici eu nu cred asta. Dați-mi voie să vă explic. În primul rând, problema Greciei nu este rezultatul speculațiilor de piață. Chiar și um, primele la swapurile pe riscul de credit în, pe piața Greciei, cu problemele aferente, piața pentru acest instrument legată de datoria suverană este foarte mică. Nu poate influența spreadurile pe care le plătește pe piața obligațiunilor datoria suverană. Deci nu este un rezultat al speculației. Eu nu sunt pentru interzicerea anumitor produse. În prezentarea mea am spus că mai ales swapurile pe riscul de credit ar trebui să se îndrepte spre o formă de schimb de tranzacționare organizată. Deci, într-un sistem, spre un sistem bursier. După părerea mea, trebuie să ne gândim foarte bine la posibilitatea vânzării nereglementate a acestor instrumente. Și mă refer aici doar la swapurile pe riscul de credit. Dată fiind natura aparte a acestor instrumente, care ar trebui să reprezinte instrumente de asigurare și modul în care au fost folosite după cum reiese din orice registru portofoliu de tranzacționare analizat, este că au fost folosite greșit. În ceea ce privește, este important în ceea ce privește datoria corporatistă, nu datoria suverană. Am în vedere prăbușirea mai multor instituții care s-au implicat în acest proces, trebuie să spunem că, deși conceptul inițial al swap-urilor pe de credit a fost un concept bun, el a fost greșit folosit și netranzacționarea acestor instrumente pe o piață organizată le-a, le-a dus, a dus la această consecință negativă. Vânzarea nereglementată sau vânzarea scurtă netă, după cum au spus mai mulți analiști, Pe scurt, spun eu uh, că nu sunt pentru uh, vânzarea pentru interdicție totală, ci doar uh, împotriva vânzării nesecurizate, pentru că protagoniști de pe piață, în momentul în care vând un CDS către un agent care are interes de asigurare, atunci trebuie să-și acopere riscul aferent acelei asigurări apelând la alți agenți economici și atunci protagonistul respectiv trebuie să facă aceste operațiuni nesecurizate de acoperirea riscului. Deci chiar dacă ne, dacă am avea în vedere o, inter, o interdicție, nu vorbim despre o interdicție totală din motivul tehnic pe care vi l-am prezentat. Asta este părerea mea și vedeți că nu este foarte de, diferită de mm, opinia domnului Draghi și a domnului Trișe. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc foarte mult, Sofie Cunii. spus că nu autorizați emisiunea de euroobligațiuni astăzi, însă să ne închipuim că modificăm tratatul și că putem să emitem euroobligațiuni. Aș vrea să știu care este analiza dumneavoastră în ceea ce privește emisiunea de euroobligațiuni. Consider că euroobligațiunile pot să facă parte dintr-o strategie coordonată pentru ieșirea din criză. Sunt instrumente ele au un, o rată a dobânzii uh, competitivă uh, pentru stat, deci sunt o modalitate de a interveni. Uh, care este părerea dumneavoastră nu asupra capacității Europei de a emite astfel de euroobligațiuni, ci în legătură cu oportunitatea emisiunii de euroobligațiuni? Da, cred că am răspuns deja la această întrebare în rândul trecut când am fost la această comisie. Euroobligațiunile nu pot fi create, după părerea mea, pentru a înlocui datoria unui anumit stat membru. Nu trebuie să fie un instrument pentru asumarea unor respons responsabilități sau unei uh, datorii a unui stat membru, deoarece acest lucru ar fi contrar articolului 123, ceea ce înseamnă că utilizarea euroobligațiunilor pentru a înlocui și pentru a ajuta uh, indirect uh, la rezolvarea problemei crizei datoriei suverane, nu cred că acest lucru este recomandabil. Și am spus și rândul trecut că dacă ne gândim la programe de investiții europene care vor fi în beneficiul statelor membre în general, de pildă pentru investiții cheltuieli în uh, infrastructură, uh, într-un program care nu are nimic de a face cu riscul suveran sau cu problema datoriei unui stat membre, atunci lucrurile stau diferit și am putea să avem în vedere acest lucru. Nu, am, nu sunt împotriva posibilității de a utiliza un astfel de instrument. Beiul face emisiuni de uh, obligațiuni pentru a finanța activitățile pe care Banca Europeană de Investiții uh, le desfășoară în cadrul Uniunii. Acest tip de program uh, în perioada de criză ar putea să fie intensificat. Nu există motive economice care să ne facă să ne pronunțăm împotriva unei astfel de utilizări, însă nu trebuie să facem uh, o confuzie cu o problema actuală a crizei datoriei uh, suverane, uh, creanțelor suverane într-un stat membru. Mulțumesc foarte mult. Și acum, Pervanș Berez. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule guvernator. În ceea ce este articolul 123, vă invit să nu uitați de alineatul 2 din acest articol, și la 2 și la 1 spune că nu se aplică instituțiilor de credit uh, publice și cunoașteți sfârșitul acestui articol. Cred că atunci când interpretăm articolul 123 trebuie să ținem cont de aceasta. În ceea ce privește uh, CDS-ul a spus că nu sunteți împotriva interzicerii um, CDS-urilor uh, vândute fără garantare. Unii nu înțeleg de ce, de pildă, în domeniul alimentar al securității rutiere există uh, text, teste privind toxicitatea unor produse și posibilitatea de a retrage astfel de produse de pe piață atunci când uh, ele sunt uh, toxice. De ce să nu ne gândim la acest lucru și în cazul piețelor fiscale? Una dintre marile greutăți pe care le avem este că totul uh, se petrece uh, în spatele ușilor închise. Trebuie să știm cum putem să reorientăm reglementarea piețelor financiare astfel încât ele să fie utile economiei reale și printr-un uh, dialog cu investitorii pe termen lung, cu partenerii sociali, un astfel de dialog nu există nu critic faptul că nu ați făcut acest lucru, pentru că nu este rolul dumneavoastră. Însă trebuie să uh, inspirați, să uh, uh, inspirați pe bancherii uh, centrali din uh, Comitetul uh, de la BAL să facă acest lucru. Și o altă, o altă întrebare pe care nu ați abordat-o uh, Președintele uh, Trichet spune un dolar puternic în favoarea uh, economiei americane. Uh, ce monedă vedeți în schimburile Uniunii Europene? Mulțumesc. O să explic. Am spus-o o să vă las 6 sau 7 minute ca să încheiați. Dacă îmi permiteți, o să vă răspund în limba engleză, pentru că este mai rapid și mai precis. Franceza mea nu este atât de bună. Uh, în ceea ce privește produsele financiare și autorizarea prealabilă a produselor uh, financiare, pentru că, de fapt, uh, la aceasta ați făcut aluzie, nu cred că acest lucru este de dorit sau posibil. Să luăm uh, CDS-urile. Atunci când au fost create, ele au fost o idee bună. Nimeni nu putea să prevadă inițial la ce vor fi utilizate CDS-urile ulterior. Nu e uh, vorba de chimie să știm dacă o substanță funcționează sau nu. Lucrurile sunt mai puțin certe. Însă cred că autorizarea prealabilă a unui uh, produs uh, financiar, nu văd că acest lucru este recomandat. Uh, ceea ce este necesar și Marion Scholz propune acest lucru el spune că trebuie omorâte actualele eh, CDS-uri eh, și trebuie să se treacă eh, la un schimb modernizat. Deci dacă o autoritate vede că aceste produse uh, au un comportament greșit, atunci, piața, uh, atunci autoritatea respectivă trebuie să intervină. S-a ajuns la vârf la 62 de trilioane cu aceste uh, gds uri și Autoritatea Federală de la New York a făcut cunoscut uh, acest lucru, că nici chiar marile instituții nu au avut uh, timpul să prelucreze aceste tranzacții. Ar fi trebuit intervenit anterior, de îndată ce au fost semnalate aceste probleme. Warren Buffett a numit aceste uh, CDS-uri uh, instrumente financiare de distrugere în masă. O intervenție la timp este necesară, dar nu autorizare prealabilă a produselor. Este foarte greu de uh, realizat dacă vor exista abuzuri în utilizarea acestora în ceea ce privește ceea ce se menționează în lista mea și ceea ce s-a pregătit în diverse locuri. n-a să criticați ă, lipsa unui dialog. E bine, în primul rând, ă, astăzi lucrurile sunt mai mult sau mai puțin transparente. Puteți primi toate documentele și afla despre ă, discuțiile care au loc. Comit actul de la Basel ceea ce propune acesta trebuie să fie adoptat ca lege de diferite state din lume și Uniunea Europeană cu instituțiile sale democratice și uh, cu cadrul de care dispune. Comitetul de la Basel uh, face propuneri, este un organism uh, tehnic. și Parlamentul European cu uh, competențele sale uh, participă la transformarea acestor propuneri pe unii tehnic în legislație. Pentru marele zone economice, cum este zona euro, Regimul uh, politicii uh, de schimb uh, valutar este un regim bazat pe convertibilitate. Convertibilitate. Nu există cursuri de schimb. Trăim într-un regim de convertibilitate. Și acest lucru este corespunzător pentru Uh, zonele mari, cum este zona euro. Ca atare, există foarte puține instrumente